Ilse So, ich bitte doch die Kolleginnen und Kollegen, ihre Plätze einzunehmen. Wir haben nämlich einen straffen Zeitplan. Vreau să vă rog să luați loc, domnilor și domnilor, pentru că avem un program foarte strâns astăzi. Aș vrea să îl salut pe ministrul danez al climei, energiei și construcțiilor, domnul Martin Lidegard. Bine ați venit aici la Comisia Envi a Parlamentului European. Colega dumneavoastră a fost în vizită la noi în această dimineață și suntem foarte nerăbdători să ne prezentați programul președinției daneze în acest domeniu. Apoi, uh, colegii vor avea ocazia să vă pună întrebări, dacă permiteți, într-o primă rundă de întrebări mai întâi, la care veți putea răspunde, iar apoi vom uh, mai organiza și o a doua rundă de întrebări. Deci, aș vrea să vă dau cuvântul acum uh, în început și sunt foarte nerăbdător să aud ce ne prezentați. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt onorat să pot prezenta um, să, prioritățile președinției daneze în, uh, cu această ocazie. Într-adevăr, mă bucur de colaborarea cu Comisia noastră din Parlamentul European și sper să pot să îmi aplic, să îmi duc la bun sfârșit sarcina în, ultima, în, în următoarele șase luni. Mă bucur așadar de cooperarea cu dumneavoastră în următoarele luni. Cea mai uh, importantă preocupare a cetățenilor este starea uh, Uh, Uniunii Europene în domeniul economic și financiar. Uh, după cum știm, Uniunea Europeană reunește mai multe familii și ceea ce ne unește astăzi uh, este credința că lumea de mâine se bazează pe forțele noastre comune. În fața crizei cu care ne confruntăm, Trebuie să înțelegem că este absolut obligatoriu să abordăm în același timp și criza resurselor și criza de mediu. În uh, ultimul an, prețul la petrol a crescut mai mult decât în secolul trecut a ajuns la 148 de dolari pe baril în anul 2008, ceea ce a contribuit la declanșarea crizei financiare. Cererea uh, globală pentru resurse este în creștere, iar uh, producția din uh, câmpurile petroliere, așa cum sunt ele cunoscute în prezent, scade. Nu e nevoie să fim niște oameni de știință pentru a înțelege că dacă nu uh, acționăm, nu vom putea să ieșim din această criză. După cum știți, probabil, domnule președinte, tocmai de aceea guvernul danez a, a, elaborat o strategie de scădere a emisiilor de dioxid de carbon uh, cu 40% până în 2020 încurajând producția eoliană, de energie din surse eoliene. În, și în Uniunea Europeană trebuie să facilităm tranziția către o economie cu utilizare eficientă a resurselor și cu emisii scăzute de carbon, ceea ce poate să ne întărească competitivitatea și ne poate încuraja economia, făcând mai bine față șocurilor uh, legate de creșterea sau fluctuația prețurilor. Trebuie să stabilim uh, niște uh, jaloane clare pentru energie și pentru dezvoltarea măsurilor uh, în ceea ce privește clima pentru 2030 și 2040. Trebuie să ne asigurăm că avem infrastructura necesară pentru a îndeplini obiectivele deja fixate pentru 2020. Și acest lucru explică în parte de ce uh, președinția daneză se axează pe o Europa verde, a Green Europe. Dacă ne uităm la programul nostru de lucru, veți vedea că Consiliul European a stabilit obiectivul de reducere a consumului de energie în Uniunea Europeană cu 20% până în 2020. De asemenea, factura pentru petrol pe care o plătește Uniunea Europeană în 2011 a ajuns la 315 miliarde de euro, crescând cu peste 40% față de 2010. Ceea ce înseamnă că factura noastră pentru petrol a crescut anul trecut cu 100 de miliarde de euro. Este momentul să avem o creștere ecologică și să canalizăm fondurile um, în investiții uh, în Europa și nu în investiții în petrol care este produs în alte țări din Uniunea Europeană. Directive. Și un astfel de mm, factor cheie este un acord asupra, energiei, asupra directivei îmi privind eficiența energetică. Astfel, Uniunea Europeană poate să economisească miliarde de euro uh, în ceea ce privește importurile de energie și aceste economii pot fi un factor cheie pentru relansarea economică. Comisia a estimat că implementarea, implementarea directivei privind eficiența energetică poate crea până la 2 milioane de locuri de muncă, dintre care majoritatea majoritatea nu vor putea fi externalizate nu uh, toate statele membre sau nu toate persoanele sunt de acord cu toate aspectele acestei propuneri și înțeleg. În contextul economic actual, eficiența costurilor este o precondiție esențială în elaborarea politicilor, ceea ce nu înseamnă că trebuie să avem obiective mai puțin ambițioase. Măsurile prevăzute de directivă trebuie să reflecte acest lucru și să se adapteze la situațiile planurile naționale din punct de vedere climatic sau din alte puncte de vedere. Nu putem să avem obiective mai puțin ambițioase, trebuie să ne păstrăm ținta de 20%. Dar putem fi flexibili în ceea ce privește măsurile propuse de directivă adoptarea cât mai uh, rapidă a acestui act legislativ deosebit de important este o prioritate cheie pentru președinția daneză și uh, salutăm avizul Comisiei ENVI uh, realizat sub conducerea domnului uh, deputat Peter Lise și astfel ajung la uh, foile de parcurs uh, pentru 2050, uh, reducerea emisiilor de carbon și foaia de parcurs privind uh, energia. Am uh, urmărit raportul domnului Davis cu mare interes. Este o discuție cheie pentru viitorul politicii uh, Uniunii Europene în domeniul uh, schimbărilor climatice. Uh, avem intenția să revitalizăm discuțiile privind uh, foaia de parcurs uh, referitoare la scăderea uh, emisiilor de dioxid de carbon până în 2050 cu scopul de a adopta uh, concluziile Consiliului în martie. Uh, în acest sens, uh, așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră în uh, atingerea acestor obiective comune uh, prețul actual de 7 euro pentru dioxid de carbon în, cazul, în cadrul schemei de tranzacționare a emisiilor, a certificatelor de emisii, nu facilitează tranziția către o economie cu uh, emisii reduse de uh, dioxid de carbon. Uh, și uh, trebuie să uh, folosim orice posibilitate pentru a uh, transmite un uh, semnal puternic în acest sens, pentru a încuraja investițiile verzi, investițiile ecologice. Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile stau la baza tuturor scenariilor incluse în foaia de parcurs. Uh, trebuie doar să stabilim care sunt modalitățile pentru a ne putea baza pe uh, surse regenerabile care să ne permită să facem economii. În ceea ce privește cele două foi de parcurs, este mm, esențial să ne bazăm pe termenele de 2030 și 2040 pentru a oferi mediului mm, industrial o mm, posibilitate de a și previziona uh, investițiile și pentru a îmbunătăți credibilitatea Uniunii Europene față de partenerii noștri strategici în negocierile internaționale. Și ajung la uh, conferința de la Durban. Uh, rezultatul acesteia a fost probabil cel mai bun care se putea obține datorită colaborării bune cu țările cele mai puțin dezvoltate și cu uh, Alianța um, Statelor Mici Insulare. Uh, Uniunea Europeană a reușit să obțină un rezultat care aduce progres, atât pe termen scurt cât și pe termen lung. M-am bucurat uh, să văd că am putut transmite un semnal clar asupra angajamentului pe care Uniunea, îl are, Uniunea Europeană îl are pentru a se asigura că toate părțile implicate contribuie la reducerea schimbărilor climatice. După Durban, uh, politica climatică a Uniunii Europene a fost apreciată și asta pe bună dreptate. Deși uh, s-au tras concluzii pripite în ceea ce privește uh, Consiliul din 9 decembrie, în același timp cred că am demonstrat puterea pe care o are Uniunea noastră, puterea pe care trebuie să o arătăm la nivel internațional. Parlamentul European poate juca un rol important în uh, întărirea colaborării noastre strategice cu uh, Alianța Statelor Mici Insulare și cu țările cele mai puțin dezvoltate. Trebuie să ne asigurăm că ne îndeplinim obiectivele până în 2020 și că uh, mesajul nostru va fi suficient de uh, puternic și sper că vom putea uh, utiliza rețeaua dumneavoastră de contacte mm, în cadrul parlamentelor naționale pentru a uh, transmite mesajul european în politica uh, internațională în domeniul climatic. Și sper că pe termen lung se va putea ajunge la un acord cu forță juridică care să fie uh, semnat de toate țările și să fie implementat începând cu 2020. Durban a arătat că uh, nu s-au făcut uh, progrese în ceea ce privește reducerea diferenței până la atingerea obiectivului la nivel, până la atingerea țintelor la nivel internațional. De aceea, Uniunea Europeană și partenerii săi trebuie să mențină presiunea uh, asupra țărilor mai puțin ambițioase pentru a uh, realiza atingerea obiectivelor și a păstra creșterea temperaturilor sub pragul de 2 grade. Ca parte a acestui proces, uh, suntem, uh, suntem optimiști. În ceea ce privește um, procesul de exploatare a terenurilor, de schimbare a destinației terenurilor și silvicultură, LULUCF, trebuie să ne asigurăm că obiectivele pentru 2012 rămân în vigoare. De îndată ce Comisia va înainta o propunere, sperăm să colaborăm cu Parlamentul European în acest sens. De asemenea, uh, Uh, ne dorim să avansăm în ceea ce privește mecanismul de monitorizare și raportare a gazelor cu efect de seră. Obiectivul este de a îmbunătăți transparența eforturilor europene de, a respect, de a-și respecta angajamentele în ceea ce privește schimbările climatice. Ne așteptăm la um, eforturi susținute în cadrul grupului de lucru din Consiliul pe de mediu. Și pregăt- pregătirea pentru conferința Rio Plus 20 este de asemenea o sarcină deosebit de importantă. Sperăm să uh, dezvoltăm uh, poziția actuală a Uniunii Europene și să ne asigurăm că statele membre rămân unite la Rio și că își, vor, își continuă colaborarea cu AOSIS și țările cele mai puțin dezvoltate. Uh, energia durabilă este un aspect cheie pentru conferința de la Rio și uh, suntem uh, gata să discutăm despre noi obiective de dezvoltare durabilă și voi transmite aceste aspecte ministrului danez al mediului pe care știu că îl veți întâlni mâine. În ceea ce privește schimbarea indirectă a destinației terenurilor, uh, înțeleg că uh, unii dintre noastre sunteți preocupați, sunteți îngrijorați de starea acestui uh, sector și suntem gata să facem orice eforturi necesare pentru a impulsiona negocierile. În ceea ce uh, privește securitatea platformelor petroliere offshore, uh, înțelegem că există disparități și o fragmentare între uh, legislațiile și practicile de la nivelul statelor membre care au astfel de activități. Având în vedere consecințele dezastrului din Golful Mexic din 2010, este deosebit de important să reducem riscul ca un astfel de accident major în apele uh, europene să se repete. Uh, de aceea eh, vom eh, dedica timp acestei eh, propuneri deosebit de importante și ne bazăm pe cooperarea cu Parlamentul în acest sens. Domnule președinte, stimați parlamentari, vă mulțumesc pentru atenție și mm, aștept cu plăcere discuția pe care o vom avea și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări. Este un moment crucial pentru istoria Uniunii noastre comune. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezentarea aceasta foarte complexă a programului foarte ambițios al președinției daneze. Începem acum prima rundă de întrebări din partea colegilor deputați și mai întâi îi voi da cuvântul lui Elisabeta Gardini din partea PP. Sì, intanto grazie davvero. Mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a vă întâlni, vă mulțumesc foarte mult pentru programul acesta atât de complex și foarte convingător. Ne regăsim acum într-o fază foarte delicată și foarte specială. Ne-am întors de la conferința de la Durban cu rezultate care au fost văzute oarecum cu dezamăgire, în același timp și cu destulă perspectivă critică. Însă eu nu sunt chiar atât de pesimistă, pentru că dacă ar fi să ne gândim la tradiția populară, nu numai în Italia, ci și în Germania și în alte țări europene, se spune că întotdeauna mai bine este dușmanul binelui Așa se vede că și în Europa am încercat tot timpul să facem mai bine și am uh, căzut în păcat. Am încercat uh, să fim utopici câteodată. Poate că ar fi bine să trecem la o abordare mai concretă și să încercăm să obținem rezultate concrete și astfel să oferim ceva pozitiv cetățenilor noștri. Pentru că eu nu cred că se mai așteaptă lumea la ideal acum, se așteaptă la ceva bun. Aș dori să vă întreb domnule ministru, că totuși unul din punctele cele mai slabe în, în ceea ce privește leadership-ul Europei în lume se explică printr-o lipsă de transparență și o lipsă de comunicare despre rezultatele pe care le-a obținut Europa. Și în acest sens înțeleg propunerea de regulament a Comisiei cu privire la uh, mecanismul de monitorizare și de comunicare cu privire la emisiile de dioxid de carbon și alte informații cu privire la schimbările climatice. Aș vrea să vă întreb așadar cum doriți să abordați această temă care mie mi se pare esențială în ceea ce privește credibilitatea pe care o poate avea Europa astfel în lume. Dacă transmitem informațiile pe care le avem, uh, rezultatele la care ajungem, care câteodată, sigur, sunt uh, subiectul polemicilor și uh, discuțiilor contradictorii, însă cred că este important să arătăm care sunt obligațiile față de care ne-am angajat și în fața țărilor în curs de dezvoltare. Chiar pe o temă atât de delicată în care noi suntem câteodată, schimbăm câteodată de um, cap, să spunem, pentru că, de exemplu, și Durban este rezultatul unor unor schimbări majore și rezultatele se vor simți. Dacă ar fi să comparăm anii 90 țările în curs de dezvoltare care atunci nu aveau aceeași poziție, care acum uh, sunt uh, mult mai înainte câteodată unor țări care atunci erau extrem de bogate și care au probleme mult mai dificile acum. Știm că în anii 50 am avut uh, de -a față cu, am avut de-a face cu țări care pe, în continuare se află în curs de dezvoltare în momentul de față și care, din păcate, nu au depășit anumite dificultăți. Deci, ceea ce cred eu este că angajamentele, de exemplu, de după Kyoto, Dumneavoastră va trebui să preluați această, această moștenire după Kyoto și trebuie să încercați probabil să găsiți o soluție, chiar dacă este un moment foarte delicat. Mulțumesc foarte mult. Iulainen are cuvântul acum în numele grupului SCD. Mulțumesc. Domnule președinte al Consiliului în exercițiu, stimite domnule Lidegord, bine ați venit la noi în comisie și felicitări pentru programul președinției uh, daneze, cred că v-ați bucurat deja de sprijinul nostru în Comisia pentru Mediu și cred că v-ați dat seama și din felul în care abordăm subiectul că vă susținem. Luni vom avea un nou summit la Bruxelles care va trebui să decide un pact bugetar, deci un program de austeritate, dar avem nevoie la ieșirea de criză și de un program de creștere. Întrebarea este dacă președinția dumneavoastră va face propuneri cum am putea să generăm în același timp în Europa finanțe pentru un program verde, ecologic de creștere. Țările care se confruntă cu recesiunea în momentul de față uh, au uh, poate o rețetă foarte bună pentru a ieși din criză exact în acest domeniu. De asemenea, ne-ați spus că prețul uh, la dioxidul de carbon a scăzut extrem de mult, că nu mai își îndeplinește funcția. Ați vorbit de certificate de 1,2 miliarde care ar trebui să fie retrase din sistem pentru a putea crește prețul la aceste certificate. Întrebarea este dacă dumneavoastră susțineți această propunere sau nu. Considerați că sistemul să fie adaptat, să fie mm, ajustat la această situație mizerabilă cu care ne confruntăm, fiind dat că această variantă pe care o consideram o soluție nu mai este deloc o inovare. Acum aș vrea să mai vorbim și despre orizontul 2050. Vă dați seama că e vorba de următorii 40 de ani aproape. Eu sunt raportor din umbră pentru uh, perioada aceasta în ceea ce privește um, jaloanele, să spunem, 2030-2050 Mă întreb dacă n-am putea să facem anumite obiective, să stabilim obiective care până în 2030 să fie obligatorii, de exemplu, pentru ca investitorii să știe unde încotro merge călătoria. Eu aș susține o astfel de abordare. Mulțumesc, spune președintele. Trecem acum la coordonatori, deci îi dau cuvântul lui Peter Lize. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc pentru faptul că ne-ați spus ceea ce vreau să auzim în ceea ce privește eficiența energetică. Într-adevăr, am putut uh, adopta un aviz foarte bun aici, dar aceasta a fost mai ales datorită colegilor care au lucrat la el. Tema climei este mult mai importantă decât în decembrie, pentru că ieri am hotărât în Uniunea Europeană să se impună un embargo pe petrol împotriva Iranului. Și Vrem să ne întâlnim cu Iranul, bineînțeles, dar ar trebui de asemenea să ne punem de acord și noi ceea ce vrem să facem, pentru că prețurile la petrol vor crește și eficiența energetică este mai necesară ca niciodată. Dacă suntem uniți și comunicăm, atunci vom putea să punem în aplicare astfel de acțiuni mult mai bine. Am uh, auzit tot felul de păreri în Consiliu din partea statelor membre, mai degrabă despre ce nu vor decât ce vor. Vă felicit noastră că ne spuneți ce vreți și nu ce nu vreți ei de obicei ne spun ce nu își doresc. Ar trebui să decidem acum în fine ce dorim să facem. Vreau să vă întreb dacă considerați că stabilirea de obiectiv obligatorii ar putea fi o cale pe care să o folosim și măsurile să fie însă ă, mai puțin ă, obligatorii decât ă, până acum. Dar am auzit că numai Danemarca este pentru o astfel de abordare, deci probabil că acesta este drumul greșit din moment ce alte state membre nu ar dori să susțină așa o abordare. Dar eu cred că aceasta ne-ar facilita lucrurile foarte mult. Poate că ne-ar și îngreuna unele lucruri. Un alt punct, ETS-ul, adică schema de comercializare cu emisii, cu emisii, mă scuzați, uh, noi nu am susținut chiar toate propunerile lui Iulainen, dar considerăm că, într-adevăr, trebuie să se ajusteze această schemă. Mai ales atunci când vrem să lucrăm nu numai pe, prin pedepse și sancțiuni în acest domeniu, ci și prin impulsuri și promovări, atunci va trebui să ne gândim la o altă sumă. Știu că am ajuns la, de la 30 de euro pe, la 7 euro. O politică care funcționează prin uh, stimulare nu poate să ajungă în astfel de situație. Trebuie deci să acționăm în ceea ce privește schema de comercializare cu emisii. Acum, în legătură cu obiectivele de mediu 2020, Spuneam că foarte puține state membre sunt pentru obiectivul de 30% de reducere. Probabil că acum a venit momentul să întocmim uh, un compromis. Putem să mai discutăm și de acum încolo 3 ani despre reducerea de 30%, poate că 25% însă este realist pentru, că avea ce, pentru a avea ceva concret. Am obținut câte ceva la Durban, nu atât de mult cât am fi vrut și poate că un pas intermediar la 25% ar fi poate o abordare corectă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Peter Lize, și acum are cuvântul Linda McKevin. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru faptul că ne-ați vizitat la comisie astăzi uh, și pentru că vă ocupați de mediu în general. Sunt aici, domnule ministru. Vreau să vă întreb câte ceva despre șisturile bituminoase, mai ales că știu că acest subiect este unul foarte uh, îndrăgit de Consiliu, mai ales în ceea ce privește directiva calității. Știți că pentru Parlamentul European uh, este important care Parlament trebuie să-și dea aprobarea față de, uh, pentru această directivă cu privire la calitatea resurselor și am așteptat uh, ca măsurile de implementare să vină în fine la noi pentru ca să putem să ne dăm această aprobare. Știm că au existat foarte multe întâlniri pe această temă care au fost amânate pentru că grupul de lucru nu putuse să ajungă la o decizie. Dar vreau să vă întreb, vreau să vă spun că am avut și în această comisie și la plenară dezbateri în Parlament pe această temă și am susținut-o pe comisara Hedegaard pe această temă. Dumnea ei susținea că directiva cu privire la calitatea combustibililor trebuie să se refere și la șisturile bituminoase ca la orice altă resursă și nu știu cum vor evolu- va evalua acest subiect, voi evalua acest subiect. Suntem um, foarte interesați de directiva calității combustibililor și nu trebuie să uităm că aceasta este pentru ca să susțină mediul înconjurător și nu pentru a ajunge la obiectivele altor țări. Mulțumesc. Acum are cuvântul Teodorus Silakakis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru că ați venit la noi în comisie și vă urez numai succes în președinția dumneavoastră. Vreau să încep cu Durban. Este clar că la Durban Uniunea Europeană a reușit să își uh, atingă unele obiective și să-și îmbunătățească credibilitatea în ceea ce privește politicile sale. De asemenea, este evident că am fi putut să obținem și mai multe dacă am fi putut să uh, Mm, să avem alianțe cu uh, alți parteneri la Copenhaga, de exemplu. Astfel am fi putut să accelerăm procedurile. În acest moment însă avem câte ceva speranțe, dar avem și um, pericolul care se vede la orizont ca politica aceasta să eșueze și vedem că s-ar putea să avem un președinte republican în următorii cinci ani în SUA. Pentru că trebuie spus că de acolo pleacă o mare parte a politicii de eh, climatice. Întrebarea este dacă avem vreo alternativă la politica noastră climatică, o politică climatică de a doua opțiune, dacă, de exemplu, eforturile de la Durban nu se concretizează. Uh, aceasta mă face și să mă gândesc la ETS, la schema de comercializare a emisiilor și la eficiența energetică. Este evident că eficiența energetică este una din politicile care trebuie să fie continuată cu uh, orice preț și uh, foarte eficient, dacă îmi permiteți să exagerez. Oricum o fi, la ETS trebuie să reanalizăm situația. Ați vorbit despre prețul pe carbon 7 euro. O parte din acest uh, preț este se datorează scăzu, uh, scăderii profitului și o altă parte recesiunii și condițiilor economice din alte țări. Nimeni nu s-a gândit că acest lucru se va întâmpla va trebui să avem grijă în tot ce facem. Țările care sunt uh, mult prea împovărate din punct de vedere economic nu ar trebui să plătească prețuri suplimentare pentru uh, emisiile de carbon. Aceasta se datorează faptului că producem mult mai puțin în multe părți ale Europei în timp ce deci chinezii poluează mult mai mult, iar noi poluăm mult mai puțin. Aceasta este o realitate. Ne-am uh, am fost în Turcia cu Comisia Envi și Turcia ne va lua din urmă în următorii ani, chiar în acest deceniu, în ceea ce privește poluarea, și ei nu vor mai avea prețuri de carbon uh, de plătit pentru următorii ani. Trebuie deci să ținem cont de toate aceste date atunci când ne gândim la gestionarea unei politici energetice și climatice. Faptul că politica energetică este câteodată vulnerabilă se explică și prin faptul că energia eoliană și energia solară se află sub presiune din partea Chinei și noi plătim cu subvențiile noastre pentru ca chinezii să poată să investească în Uniunea Europeană, în uh, panourile solare și în uh, morile de vânt. Cred că trebuie să ne uităm mai atent la greșelile pe care le-am făcut pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Și acum următorul uh, vorbitor este Bas Aikut. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mă refer la colegul meu din Grecia. Dacă Turcia aderă la Uniunea Europeană, ei vor fi parte la ETS și atunci noi o să plătim pentru noi. Poate atunci vă veți schimba opinia. Dar nu vreau să deviem de la subiect. Uh, o să mă refer la ministru, o să vreau să vorbesc cu domnul ministru, dar am vrut să fac acest comentariu. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru agenda dumneavoastră complexă în ceea ce privește aspectele climatice. Mă bucur să avem un ministru ambițios în ceea ce privește obiectivele climatice, pentru că ultimii, ultimele șase luni n-am avut, de fapt, un ministru pentru climă deloc. Deci aceasta este o îmbunătățire considerabilă. Dacă ar fi să ne uităm acum la prioritățile dumneavoastră, ați spus că eficiența energetică, credibilitatea internațională, consolidarea alianței pe care am început-o la Durban și un, o foaie de parcurs uh, foarte săracă în carbon. Astea sunt prioritățile pe care ni le-ați numit. Uh, Însă, în continuare, mi se pare că nu este foarte clar cum doriți să transpuneți aceste priorități în acțiuni concrete. Poate că ați putea să detaliați puțin, pentru că lucrurile sunt legate. După cum am văzut ieri, șeful Direcției Generale 77 a cerut Uniunii Europene să uh, nu mai fie atât de ambițioasă în ceea ce privește obiectivele sale de mediu, pentru că nu va ajunge la niciun rezultat vorbiți de jaloane. Am inventat acest cuvânt, bineînțeles, jaloane, pentru că nu ne mai plac uh, obiectivele. Dar unul din jaloane este jalonul 2020, în care se așteaptă o reducere de 5% la nivel național. Uh, ce facem atunci? Dacă adaptăm, atunci adaptăm și obiectivele acestea la nivel național? Ați fost destul de vag pe acest punct. Acum, în legătură cu eficiența energetică, știm cu toții că dacă reușim să fim mai eficienți din punct de vedere energetic, atunci, în final, vom avea, într-adevăr, mai multe venituri pentru schema ETS. Dumneavoastră spuneați că cifrele la care, uh, deci a venit suplimentar de 1,4 miliarde, dar cred că 1,4 milioane, mă scuzați, dar cred că e vorba chiar de 2,4 milioane. Nu ne referim acum neapărat la Deutsche Bank, dar Deutsche Bank, vreau să, vreau să folosesc această informație, deci ei spun că în analiza Deutsche Bank nu există o criză a carbonului acum decât pentru că piețele așteaptă ca politicienii să facă ceva în legătură cu schema de comercializare a emisiilor și de aceea prețul este cum este. Dumneavoastră spuneți că trebuie să facem ceva în legătură cu ETS, dar întrebarea este ce vom face, pentru că începem cea de-a treia fază în uh, ianuarie 2013 și deci nu avem decât sub președinția dumneavoastră timp să facem câte ceva. Ce veți face? Veți propune ceva concret? Aveți susținerea Parlamentului European, nu neapărat uh, a numărului nostru, dar aveți o susținere generală din partea noastră și puteți uh, acționa, puteți acționa la Consiliu împreună cu Comisia și vă întreb atunci direct când aveți de gând să faceți acest lucru, vreți să faceți acest lucru înainte să înceapă a treia fază și acum în legătură cu șisturile bituminoase, domnule președinte, și voi încheia, întrebarea este care sunt țările în dificultate, Marea Britanie, Olanda, care are probleme cu Shell total și total, pentru că a, pentru aceste țări pe care le-am numit sunt de fapt în dificultate din cauza unor companii. Deci întrebarea e cine conduce, companiile sau țările. Mulțumesc, îți spune președintele. Acum um, îi dau cuvântul ministrului pentru ca să răspundă la întrebările puse. Thank you very much for all your questions. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări, pentru comentarii. Și sper că o să pot să răspund la aceste întrebări care mi s-au părut cu toatele foarte bune. Doamna Catinis m-a întrebat despre mecanismele de monitorizare și cum vom lucra în acest sens. Sunt de acord 100% cu dumneavoastră. Aceasta este un lucru foarte important, nu numai pentru că trebuie să știm ce facem noi înșine, ci și pentru că avem noi obligații cu țările mai puțin dezvoltate și țările emergente. Deci e bine să știm ce facem, ce facem pe finanțare, de exemplu, și deci este important să știm ce facem, ce am făcut, ce bani am cheltuit, ce rezultate, chiar și modeste, am obținut până acum. Și asta în cooperarea noastră cu aceste țări pe care le-am menționat. Consiliul numai ce a început să lucreze pe acest dosar. Probabil că este încă prematur de a trage concluzii legate de propuneri concrete, însă dosarul este unul deosebit de important și nu vom putea să facem progrese aici decât dacă suntem conștienți că acest dosar se va prelungi și pe următoarea președinție, dincolo de anul acesta oricum. Uh, acum, uh, o paradigmă pentru creștere conform uh, domnului Leinen și tot ce înseamnă mecanismul de schimb de emisii. După cât știți, în decembrie anul trecut, Consiliul Mediu, în concluziile sale, deci, a îndemnat țările să se concentreze pe implementarea directivei legate de emisiile vehiculelor ca o metodă de a avansa în acest sens în Europa. Pentru că în aceste condiții, respectând aceste legislații, vom putea într-adevăr să creăm locuri de muncă și vom putea să atragem investiții și deci iată creștere economică. Trebuie să recunoaștem că acest Consiliu European de care vă vorbeam a cerut progrese în acest sens, în mod cât se poate declar. Apoi, când vine vorba de mecanismul de schimb de emisii ETS, mulți dintre dumneavoastră au întrebat cum putem să ne asigurăm că prețul corect este cel care este impus. Consiliul recunoaște că Astăzi, prețul carbonului pe piață este mult mai scăzut decât ne așteptam când s-a lansat acest program acum câțiva ani și uh, nu este probabil o situație sustenabilă. Există mai mulți factori care impactează acest preț al, și piața carbonului. Trebuie să ne asigurăm că facem tot ce e posibil pentru a crește acest preț este clar că foaia de drum privind emisiile va trebui să includă aceste măsuri ca să ne asigurăm că, de exemplu, în 2013 vom ajunge la ținta de reducere de 40%, etc. Apoi vă întrebați ce se întâmplă cu 2020. După câte știți, suntem în curs, de fapt așteptăm o analiză în acest sens de la comisie, care sperăm că va sosi cât de curând posibil și care apoi va sosi la Consiliu și apoi va urma o dezbatere. În acest moment, după câte știți, la Consiliu sunt țări cum ar fi Suedia, Danemarca, Regatul Unit, care susțin un anumit procentaj, 30%. Dar mai sunt și alte țări care... Dar știu că sunt și țări care trebuie să se realieze, pentru că și dumneavoastră va trebui să ne susțineți, pentru că altfel nu vom putea să împingem în sus uh, aceste ținte, aceste obiective. Deci, vom vedea ce se va întreprinde după ce analiza respectivă va fi fost analizată. mai există o posibilitate pentru a continua discuția. Vom avea concluzii privind car harta sau foaia de drum privind emisiile și vom vedea și uh, cum stăm cu directiva la întâlnirea din iunie. Și apoi putem să spunem că am tras linie și că am făcut un bilanț și putem să vedem ce se întâmplă la nivelul statelor membre. Dacă nu facem așa, ne pierdem cu totul și ne risipim cu totul eforturile. Cred că aveți dreptate. Trebuie să încercăm să găsim un oarece acord privind ETS-ul încă de anul acesta. Dar, încă o dată, nu sunt convins că vom avea timp pe timpul președinției daneze să facem tot ce dorim, dar este clar că trebuie să începem undeva. Acum, domnul Lize. Da, întrebări foarte bune, dar trebuie să mi le amintesc pe toate. Pe toate, mă scuzați. Uh, m-a întrebat uh, ceva legat de acele obiective constrângătoare obligatorii uh, în directivă. Am avut discuția aceasta la Consiliu acum câțiva ani, unde ne întrebam dacă dorim ținte constrângătoare pentru toate țările, dar metoda de a ajunge la acestea să fie la latitudinea țărilor. Multe țări au zis că nu își doresc aceste obiective obligatorii constrângătoare, așa că am avut o altă abordare, măsuri obligatorii, binding measures. Practic, poziția Consiliului nu s-a modificat până acum în acest sens și cred că propunerea pe care o discutați acum, în acest moment, în Parlament, la ITRE, este un început în sensul că se pornește de la poziția aceasta, care de fapt este destul de clară. Consiliul spune că putem să fim destul de flexibili, putem să fim flexibili față de metoda de lucru adoptată. Nu ne pasă cum vor ajunge țările la aceste obiective. Important este ca ele să și le îndeplinească. Singura zonă în care nu vom fi inflexibili, flexibili, mă scuzați, este uh, ideea că oricum aceste ținte, obiective, trebuie să fie îndeplinite, orice ar fi atunci Consiliul va spune foarte clar cine și-a făcut tema și cine nu. Însă este clar că în, în dialogul trilateral, ă, deși cu Comisia, cu dumneavoastră, vom avea această poziție și sperăm că și în iunie se vor vedea rezultate. În ceea ce privește acele șisturi ă, bituminoase despre care ă, mi s-a pus o întrebare, uh, Domnul Eichhout, de asemenea, a pus o întrebare aici. Știți bine că Comisia uh, analizează impactul mai multor uh, astfel de combustibili. Există o comisie specială privind calitatea combustibililor <sighs> și eu, ca și dumneavoastră, sperăm că de aici uh, vor izvorâ și progrese cât de curând posibil soluții și că se vor găsi și stimulentele necesare. Eu sunt la fel de îngrijorat ca și dumneavoastră când vine vorba de acest subiect. Aș dori ca el să fie aprofundat, dar uh, va trebui să așteptăm. Va trebui să așteptăm și să nu ne pripim și să uh, ne antepronunțăm înainte ca rezultatele să se vadă. Domnul Scalachechis s-a vorbit despre a doua politică climatică și trebuie să știm acum uh, ce am făcut bine și ce n-am făcut bine în acest sens, în această etapă. Am încercat să vă spun în introducerea mea, în discursul meu, că uh, sunt de acord cu tine, cu dumneavoastră. Uh, este adevărat, uh, trecem uh, într-o, o, printr-o perioadă în care materiile prime s-au scumpit foarte mult. Însă, de fapt, asta va avea un efect pozitiv până la urmă și ne va duce la mai multă eficiență energetică. Și asta ne va determina, ne va împinge să avem și mai multe scenarii legate de creșterea ecologică verde. Uh, pentru mine este foarte clar că recuperarea acelor decalaje care ne mai despart de țintele din 2020, în acest sens avem nevoie de un singur lucru și anume să obținem rezultate. Asta se aplică și în Europeană și în celelalte țări dacă nu facem progrese aici, pe plan uh, european, nici la ONU nu se va întâmpla nimic. Oricum, trebuie ca să se înțeleagă faptul că toate aceste măsuri sunt în beneficiul mediului de afaceri, beneficiul industriei și a cetățenilor din Europeană. Pentru toată lumea este important să avem astfel de tendințe, astfel de investiții. Asta am văzut uh, în ultimii ani. Pentru că aceste comunități industriale de afaceri din Europa trebuie să înțeleagă uh, cum stă situația. Bineînțeles că nu trebuie să aruncăm uh, pruncul cu apa din copaie când e vorba de dialogul cu aceste părți interesate, dar noi considerăm că dacă nu investim acum și nu îndrăzim acum să investim pentru viitor, uh, s-ar putea ca să fie prea târziu peste 5 sau 10 ani și n-aș vrea să ne trezim într-un blocaj și să fie prea târziu. Cred că am epuizat <laughs> întrebările. Dacă mai aveți altele sau am uitat unele, vă rog să vă întoarceți, să spuneți. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru. Trecem acum la a doua rândă de întrebări și dau cuvântul mai întâi lui Karl-Heinz Florenz. Da, domnule ministru, mă bucur întotdeauna când ne vorbiți despre obiective care ne aduc uh, ceva speranță, pentru că în ultima vreme, în acest domeniu, am avut destule îngrijorări și în ceea ce privește evoluțiile din țara dumneavoastră în ultimii ani. Eu uh, sunt foarte pozitiv în ceea ce privește obiectivele pentru Europa 2020, însă pe mine cel mai interesa este ce doriți noastră în calitate de președinte al Consiliului în exercițiu și nu în calitate de ministru danez să faceți în ceea ce privește reglementările deja existente în Europa și implementarea lor de până acum. Întotdeauna eu aș vrea să mi se arate ce se întâmplă în alte țări ale Europei și în toate țările, de fapt, în cele 27 de state membre, ce au implementat ele în domeniul politicii uh, de mediu în ultimii ani și vreau să vă spun că îmi cam stă în gât atunci când încep să caut ce s-a întâmplat. Până la urmă discutăm despre 20 sau 30% ca obiectiv de reducere. Se vorbește foarte ușor în calitate de politician, dar atunci când chiar te duci să pui în aplicare ceea ce ai stabilit și când te uiți să vezi ce s-a întâmplat, nici nu e nevoie să mergeți în țările membre noi. Mergeți la statele membre aici, în jurul Belgiei, dacă faceți un tur. Să vedeți în ce hal se implementează obiectivele de mediu. Și de aceea aș vrea să vă sfătuiesc, domnule președinte, în exercițiu, să vă angajați neapărat pentru acest subiect. Ați spus de mai multe ori, de asemenea, că vreți ca instrumentele să rămână flexibile, vreți ca obiectivele să fie bine definite, foarte frumos, sunt absolut de acord cu aceste obiective, dar la un moment dat trebuie să ne spuneți și când începem când uh, se stabilește exact când se vor uh, începe primii pași. Am trăit-o de multe ori deja, să stabilim ce se întâmplă în 5 ani, în 10 ani. Eu sunt de mult timp în Parlamentul acesta și statele membre au întârziat începerea până la sfârșitul termenului la care trebuiau de fapt să termine cu aceste măsuri. Și atunci uh, au uh, ajuns la niște valori, de exemplu în ceea ce privește dioxinul, uh, că știm că am avut această problemă în Europa, la care nici nu mai a ceea ce stabilisem cu ceea ce făceau. Vreau să vă spun prin aceasta că industria are nevoie de criterii foarte clare și eu n-am înțeles din intervenția dumneavoastră ce vreți concret să faceți pentru a îmbunătăți schema comercializării cu emisii, care este în momentul de față foarte slăbită din cauza scăderii prețurilor. Nici nu știu de ce nu avem curajul să spunem uh, la Durban era să ne împiedicăm de nuul Poloniei. De ce să nu spunem adevărul aici? Tot timpul avem o problemă să spunem adevărul, am impresia, și nu cred că e bine. Știu că sunt chestiuni neplăcute, dar pentru mine sunt chestiuni care țin de competența dumneavoastră, pentru că dumneavoastră veniți aici nu în calitate de ministru danez, ci în calitate de președinte al Consiliului și eu de la un președinte al Consiliului aștept un răspuns foarte clar. Vă mulțumesc foarte mult pentru că veți face acest lucru. Bine, spune președintele, acum va trebui să reducem timpul de vorbire pentru fiecare la două minute, pentru ca fiecare coleg să aibă timp să ia cuvântul și are cuvântul acum. Dan Iorgânțân. Mulțumesc, mulțumesc, Martin, pentru prezentarea ta. Mă bucur să te văd din nou aici la Bruxelles. Ai spus că există un decalaj între promisiunile legate de reducerea nivelului de emisii de CO2 și obiectivele uh, pe care trebuie să le îndeplinim dacă este să ținem sub control uh, creșterea temperaturilor. Uh, pe plan internațional uh, și în negocierile ONU avem, suntem foarte aproape de eșec. Nu știu cum vom rezolva această problemă. Apoi, țările mai bogate și cele emergente, dar mai ales uh, țările mai bogate, inclusiv cele din Europeană, au cheltuit și cheltuiesc mulți bani sub, uh, subvenționând combustibilii fosili. Probabil că cetățenii nu sunt conștienți că mai mulți bani merg la combustibilii fosili, subvenționarea lor, decât la cei verzi. Uh, Așa că nu știu dacă președinția daneză are intenția de a face ceva în acest sens, de a pune acest lucru pe agenda de lucru. Martin, poate că mai este un aspect care merită să fie cunoscut, pe care nu l-ai spus la început, și anume o inițiativă actuală din Danemarca. Pot să spun asta pentru că nu neapărat pentru că sunt danez, ci pentru că este o inițiativă foarte, foarte ambițioasă. Așa că cred că dacă și despre ce vorbesc, nu fi modest și laudă-te. Spune-ne tu despre ce este vorba. Mulțumesc! Mulțumesc și acum îi dau cuvântul lui Vittorio Prodi și lui Carl Schulter. Eh, Mulțumesc! Și multe felicitări pentru alegerea dumneavoastră. Mulțumesc domnului ministru pentru prezența dumneavoastră aici. Aș dori să pun o întrebare. Sunt un pic mai puțin optimist decât dumneavoastră când vine vorba de ce s-a întâmplat la Durban. Câtă vreme nu avem o reacție politică la declarația de la Berlin, nu vom ieși din impas. Ei bine, Ei bine, aș dori să ajungem la măsuri mai echitabile, mai concrete, hotărâri mai concrete. Să trecem de la nivelul general, de la nivelul promisiunilor și sloganelor, și, de exemplu, certificate, certificate gratuite pentru toată lumea. Eu cred că uh, important este să avem un mesaj uh, cât se poate de transparent, de echitabil pentru toată lumea. Ați vorbit despre uh, foaia de parcurs 2050 uh, și o economie cu zero emisii. Uh, dar vedem bine că pe plan internațional acordurile devin din ce în ce mai greu, greu de obținut. Gândiți-vă la Statele Unite, la Canada, la faptul că ele nu doresc să le fie împietată suveranitatea. Uh, ei nu își doresc să renunțe la anumite prerogative și putem să ne gândim că dacă așa stau lucrurile, noi putem să trecem la planul B, adică să facem noi ceva pentru a reduce emisiile și să punem pe picioare o politică pe planul Uniunii Europene, deci în intern, pe plan intern. Și astfel vom avea posibilitatea de a influența uh, ce se întâmplă, inclusiv uh, pentru țările din jurul nostru, la vecinii care încă nu au posibilitatea de a face acest lucru, am putea să facem ceva aici, în Europa. Mulțumesc. Acum două minute, Carl Schlüter și după aceea Edith Estrela. Câteva uh, cuvinte despre uh, subvențiile uh, împotriva utilizării uh, energiilor fosile. Iată un instrument important. O altă idee, fondurile de pensii, decât să le pierdem la bursă, mai bine să le investim în uh, um, dezvoltarea durabilă și în uh, investițiile ecologice. Și în plus, haideți să spunem că o să meargă această politică ecologică, că criza se va termina, că toată lumea își va plăti datoriile și atunci mă întreb cum vom reuși să reducem emisiile cu 2, 3, 4% pe an. În principiu, avem uh, o eficiență a resurselor de 1,52 la fiecare euro pe care l-am investit. Dar ce se va întâmpla? Care este planul? Cum, cum, cum vom acționa în, în acest caz? Un alt instrument este să lăsăm lucrurile la locul lor. Cred că nu vom uh, câștiga această luptă dacă nu vom lăsa uh, resursele să rămână în subteran, la locul lor. În loc să extragem uh, petrolul, uh, gazele din uh, șisturile bituminoase, poate că niște taxe de extracție ar fi un mod bun de a identifica uh, finanțări și de a încuraja o păstrare, o conservare mai bună a resurselor care trebuie să rămână în subteran. Iată niște măsuri la care trebuie să ne gândim mai atent. Și acum Edith Estrela două minute și după aceea Satu Hasi. Mulțumesc! ați subliniat importanța eficienței energetice și a surselor regenerabile de energie. Așadar, nu numai pentru a economisi energia, dar și pentru a economisi resursele financiare și pentru a crea locuri de muncă, ceea ce este necesar în contextul nostru de criză. Sunt de acord cu această strategie și cu aceste obiective și trebuie să fim ambițioși. Dacă ne dorim să realizăm economii de cel puțin 20% până în 2020, economii de energie. În același timp, cred că este esențial ca statele membre să promoveze obiective sociale în măsurile pe care le vor întreprinde pentru realizarea obiectivelor de eficiență energetică. De exemplu, includerea unor măsuri care să se aplice unităților familiale în termeni de acces precar la energie și locuințe sociale. Aș dori să știu care este poziția președinției daneze cu privire la necesitatea unor măsuri și stimulente specifice adresate grupurilor celor mai vulnerabile din societate pentru ca și acestea să-și poată crească eficiența energetică în propriile locuințe, reducând în același timp uh, factura de energie. Iată ce mă interesează. Mulțumesc foarte mult. Ultimii doi vorbitori acum, Satu Hasi și Radvil Morcunaite. În final. Mulțumesc. Am ascultat răspunsul dumneavoastră față de întrebarea lui uh, Basei Caut în ceea ce privește acea cotă. Ați spus că că trebuie întâi să așteptăm uh, concluziile Consiliului și apoi uh, rezultatul negocierilor privind eficiența energetică și apoi să vedem ce se întâmplă cu această cotă ceea ce înseamnă că această problemă rămâne în sarcina următoarei președinții? Mă tem că nu prea sună ambițios acest obiectiv, această abordare. Cel puțin nu este la fel de ambițioasă pe cât aș, mă așteptam eu de la președinția daneză. Aveți vreun uh, plan B posibil? Ce faceți dacă eșuați? Și atunci, cum o să mai avem uh, posibilitatea în Europa să ne păstrăm emisiile la un nivel care să respecte uh, limitele recomandate. Mulțumesc, doamna Morcunaite și apoi Chris Davis. Mulțumesc întrebarea mea ar trebui să se adreseze mai degrabă Comisiei Energie. Dar am auzit prioritățile dumneavoastră, ecologizare, Europa competitivă și dinamică și atunci o să adresez totuși întrebarea aici, pentru că are o legătură directă cu tehnologiile verzi. Și întrebarea mea se referă la infrastructurile electri- uh, din domeniul electricității. Dacă vom putea avea o abordare unitară, cred că vom rezolva foarte multe probleme. Și mă întreb dacă Danemarca va acorda o importanță specială acelor insule energetice sau dispariției lor. Cred că este important ca Uniunea Europeană să aibă un mesaj comun. Mulțumesc, Chris Davis, ultimul vorbitor. Mulțumesc, am auzit vești bune și vești mai puțin bune. Săptămâna viitoare, în cazul în care nu va fi nicio problemă cu grevele, vom uh, vota foaia de parcurs privind emisiile reduse de dioxid de carbon. Și din câte am înțeles, se pare că această foaie de parcurs se va bucura de sprijinul tuturor grupurilor politice și vom cere și o propunere din partea Comisiei privind uh, schema de tranzacționare a emisiilor, uh, care ar trebui să devină mai strictă. Și întrebarea care rămâne este ce va face Consiliul, dacă puteți uh, convinge Polonia și celelalte state membre să adopte această foaie de parcurs care va uh, fi un prealabil, o condiție prealabilă pentru viitoarele măsuri uh, întreprinse de Comisie. Și am înțeles că în Uniunea Europeană evaluând ceea ce s-a întâmplat cu uh, centralele electrice, ei bine, vedem că starea este una de incertitudine, nimeni nu știe ce este de făcut. Așadar, numai incertitudine. Și țări ca Polonia și ca celelalte își spun părerea și atunci ne întrebăm care este viitorul. Probabil că este clar că viitorul nu mai este cărbunele și totuși statele membre continuă să blocheze alternativele și atunci ne vom confrunta cu probleme grave pe o perioadă destul de scurtă de timp. Avem nevoie de investiții și avem nevoie de orientarea acestor investițiilor. Zenis. Mulțumesc, uh, Criton Arsenis, ultimul vorbitor. Mulțumesc, uh, Domnule ministru, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, vă urez mult succes în cadrul președinției daneze. Eu mă voi referi la rezultatele conferinței de la Durban. Suntem foarte mulțumiți că Uniunea Europeană a reintrat în centrul atenției. Suntem bucuroși că strategia noastră de a uh, câștiga sprijinul față de foaia de parcurs a avut succes am spus, ok, uh, Uh, vă dăm, uh, am spus celorlalte țări că um, lăsăm uh, Kyoto 2 dacă ele acceptă foaia de parcurs. Până la urmă am reușit să facem asta. S-a ajuns la un acord care urmează să fie discutat și mai avem termenul de până la 1 mai pentru prezentarea detaliilor regate de acest acord și dacă în Qatar uh, vom putea vorbi din nou cu aliații pe care ni-am uh, făcut, ei bine, va trebui ca până pe 1 mai să fim capabili să avem niște rezultate concrete. Și mă întreb, acest Uh, obiectiv de a merge până la 20% va fi un obiectiv cheie al agendei dumneavoastră sau cum vom face pentru a uh, uh, atinge aceste angajamente până la sfârșitul anului și apoi până la termenul de 1 mai. Mulțumesc, Criton. Aș vrea și eu să pun o întrebare, dacă îmi permiteți. Acum avem tratatul de la Lisabona, Poate că n-am realizat încă ce posibilități ne oferă acest tratat. Avem instituții noi, cum ar fi Serviciul European de Acțiune Externă, care este acum uh, gata în funcțiune și putem să ne bazăm, sper, pe susținerea dumneavoastră, astfel încât între conferințele, clim- conferințele climatice să avem un nou fel de diplomatie climatică care să poată să relanseze procesul uh, internațional de cooperare în domeniul climei. Care sunt uh, opțiunile pe care le vedeți în acest sens? Dacă ne uităm la un proces legislativ, mi se pare foarte bine cum este organizat la dumneavoastră, mai întâi clima, după aceea energia și după aceea politica clădirilor. Mi se pare foarte bine organizat în ceea ce privește eficiența energetică, uh, și uh, ordinea în care ați uh, organizat lucrurile acestea, dar atunci când ne uităm așadar la obiectivele de eficiență energetică, avem întotdeauna lupte despre felul în care e cel mai bine să ajungi la o eficiență optimă. S-a vorbit astăzi foarte mult de ETS. Înainte să reanalizăm ETS-ul, trebuie să ne gândim că suntem într-un context de criză financiară. Mie mi-e teamă că dacă însă redeschidem această discuție, e greu după aceea să reînchizi cutia Pandorei. Această schemă cu emisii a devenit uh, victima propriului său succes. Avem mai puține certificate decât credeam la vânzare și deci avem mai puține venituri. Avem și alți actori. Prețul pe certificat e de 7 euro care a scăzut așadar foarte mult în momentul de față. Nu se știe ce se întâmplă nici până la sfârșitul uh, anului a, s-a adăugat pachetul uh, maritim, acum s-ar putea ca și transportul uh, aerian să se adauge la același pachet. Mulțumesc uh, pentru aceste idei. Voi începe însă cu domnul Florenț, care m-a rugat să vorbesc nu numai în numele meu, în funcția mea de ministru danez, ci și în numele celor 27 de state membre. Bineînțeles că dacă vă vorbeam în numele Uh, guvernului danez, ați fi primit alte răspunsuri decât cele pe care vi le dau astăzi aici. Aceasta este funcția mea acum și asta este și sarcina care mi-a revenit odată cu uh, începerea președinției. M-ați întrebat ce se întâmplă cu acțiunile atunci când ajung în statele membre. Sunteți uh, conștient probabil că Agenția Europeană de Mediu și Comisia uh, au uh, urmărit îndeaproape ce s-a întâmplat. Când vorbeam de obiective de la Kyoto, noi știm că suntem uh, foarte departe de atingerea acestor obiective. Obiectivele de, pe orizontul 2020, în ceea ce privește reducerea de dioxid de carbon și eficiența energetică, energiile regenerabile, mai sunt multe de făcut și e nevoie, bineînțeles, de progrese în ceea ce privește eficient, directiva pentru eficiența energetică. Dan Jørgensen, uh, fostul meu uh, frate în aceleași crime, ca să spun așa, în politica daneză. Are dreptate. Avem provocări foarte mari până în 2020 și întrebarea cea mai pertinentă este cum să facem față la aceste provocări. Sunt de acord. Un lucru pe care chiar trebuie să-l facem este să facem mai mult la nivel european. Știm cu toții că și Comisia a calculat care este cel mai eficient uh, mod de a atinge obiectivele pe termen lung este să stabilim un obiectiv de reducere a dioxidului de carbon de 25% minim până în 2020. S-au făcut calcule în acest sens, trebuie să ne amintim de ele. Asta este singura cale pe care o putem uh, aborda ca să ajungem mai departe. Sigur că mai avem și cealaltă problemă care este Um, faptul că se subvenționează în continuare combustibilii fosili. Va trebui să reducem aceste subvenții suntem conștienți. Am văzut însă că problemele vin mai ales din afară. Mexicanii însă, din fericire, au decis să reducă emisiile și s-ar putea să intrăm într-o cooperare cu uh, Mexicul. În ceea ce privește transportul aerian, care nu ține numai de UE. Mai avem însă o marjă de manevră foarte mare și putem încerca să, că, să găsim uh, și acolo soluții. Colegul italian m-a întrebat ce se întâmplă cu uh, carbon leakage-ul. Da, am încercat să rezolvăm aceste lacune. Facem același lucru și din 2013 până în 2020. Industria participă, după, după cum știți, foarte îndeaproape. Carl Schlüter mi-a dat foarte multe sugestii bune și vă mulțumesc pentru ele. Întrebarea este, se poate să avem uh, creștere în același timp? Da, o întrebare foarte pertinentă. Un lucru este clar, așa cum a spus și Dan Jernsen înainte, Guvernul danez a hotărât de curând să dubleze eforturile pentru eficiența energetică și, în același timp, a adoptat o strategie pentru creștere. Am uh, făcut studii în domeniul eficienței energetice și am constatat că, deși industria la început era împotriva acestor măsuri pe care le-am propus acum, ei acum ne roagă să dublăm uh, obiectivele de eficiență energetică. Deci dacă vom reuși să adoptăm aceste legi, probabil că vom avea în cifre absolute 14% de scădere în consumul de energie, în același timp cuplate cu o creștere și o strategie de creștere. Nu e vorba de creștere sau nu, e vorba de ce fel de creștere, cât de mare. În ultimii ani, nu am avut, poate, intuiția să folosim la maxim inovarea pe care o avem la dispoziție. Este sigur o discuție foarte amplă și aș vrea să continui mai degrabă să vă răspund la întrebări și să mai discutăm despre aceste aspecte altcândva. Doamna Eștrela m-a întrebat despre aspectele sociale ale tuturor acestor măsuri. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Dar eu cum văd lucrurile este în felul următor. Dacă ne blocăm acum este clar că prețurile pentru energie, pentru alimente, pentru resurse în general vor crește și o mare parte din populație va pierde și sursele de venit pe care le are acum și vom avea mai mulți săraci decât avem acum. Cei care vor pierde în această cursă vor fi cei care sunt săraci acum deja. Trebuie deci să ne asigurăm că și cei, acele grupuri vulnerabile care nu au bani, să poată investi în siguranță și eficiență energetică. Mi se pare foarte clară misiunea. Acțiunea trebuie să vină și din partea guvernelor. Foarte multe clădiri publice, foarte multe clădiri în general au nevoie de susținerea publică și de comunitate pentru ca să poată să um, îndeplinească obiectivele de eficiență în ceea ce privește încălzirea. Știm că facturile pentru încălzire sunt întotdeauna o problemă. În legătură cu ceea ce m-a întrebat doamna Satu Hasi, foarte mulți m-ați întrebat în legătură cu schema de comercializare a emisiilor și vreau să spun, așa cum i-a spus și domnului Florence înainte, că în calitate de președinte al Consiliului pot facilita discuțiile, pot face un efort pentru a crea un moment, să zic, o mișcare politică în acest moment prin care să putem acționa împreună. Acesta este răspunsul și la alte întrebare, de fapt, Acest sistem are două obiective. Unul este să asigure o reducere a emisiilor de dioxid de carbon. Dacă acesta ar fi singurul obiectiv, atunci am putea să ne gândim că este important care este prețul certificatelor. Pe de altă parte, mai avem și alt obiectiv, și anume de a ne asigura că industria și energia în general în Europa pot să se îmbine în așa fel încât să avem o aprovizionare eficientă cu energie și în 20 de ani de acum încolo, fără să ne blocăm într-o viziune foarte învechită. Următorii 20 de ani vor trebui să fie o epocă în care se vor restau, rest, inventa, practic, două treimi din resursele energetice. Avem nevoie de energie sigură și curată. Dacă nu avem o aprovizionare cu acest tip de energie, putem uita de aspecte sociale, de creștere, de competitivitate la nivelul industriei europene. Nu putem să mergem repede decât uh, nu putem merge atât de repede decât cât merg și cei care au puterea de decizie. Trebuie deci să ne gândim la toate posibilitățile pe care le avem la dispoziție pentru a arăta care sunt consecințele deciziilor noastre și pentru a vedea ce putem face în domeniul uh, coordonărilor măsurilor, coordonării măsurilor climatice împreună. Trebuie să știm ce măsuri sunt necesare pentru ca aceste scheme comune să funcționeze. Și, domnule președinte, cred că am sărit peste o întrebare, dacă nu mă înșel. Cred că domnul Davis mi-a pus această întrebare. Și anume, de cât avem nevoie Cred că avem nevoie mai întâi de o imagine de ansamblu mai clară, pentru ca eu să pot să-i conving pe colegii mei de la Consiliu de nevoile care există. Am terminat, cred. M-ați întrebat dacă avem alianțe în momentul de față. Eu știu exact ce este necesar pentru ceilalți parteneri ai noștri. Aveți dreptate, ei așteaptă de la noi să acționăm. Dar problema generală nu este neapărat reducerea, așa cum ne-am propus-o noi. Sigur că trebuie ratificat un acord în care să se parafeze și o reducere anume, dar mai degrabă trebuie să ne gândim și ce facem cu finanțarea măsurilor. În celelalte părți ale lumii, ei vor să știe ce se întâmplă după 2015. Ce fel de acord am putea avea împreună după aceea? Cu țările în curs de dezvoltare, cu uh, schema de comercializare a emisiilor. Asta este ceea ce vor să vadă celelalte țări și bineînțeles că pentru ei cel mai important este să promovăm în continuare dezvoltarea în aceste țări și să luptăm împotriva sărăciei, care este una din prioritățile acestor țări. Această alianță ar putea apoi să fie extinsă și pot să vă asigur că vom face tot posibilul în timpul președinției daneze pentru ca să ne asigurăm că aceste promisiuni pe care le-am făcut aici la început să fie îndeplinite. Și în final, domnule președinte, m-ați întrebat în legătură cu diplomația de mediu. Am spus și înainte, și la COP16, că, de fapt, calea este trasată. Știu că trebuie o alianță, știu că trebuie să conlucrăm pentru ca să avansăm. Atunci când e vorba de negocierile comisiei cu anumite țări, negocieri care se întâmplă într-un cadru instituțional. Cred că spuneți pe bune dreptate că avem nevoie, de fapt, de aliați în alte parlamente, de negociatori care să aibă parteneri care să poată să asigure cetățenii că se întâmplă ceva să creeze încredere între țările în curs de dezvoltare. Și vreau să vă spun că vom face tot posibilul și pentru a acționa pe acest plan. Cam atât am avut de spus, spune domnul ministru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru Liregard. Runde hier bei uns im Putem spune că a fost o primă rundă de întrebări foarte bună, foarte multe întrebări diverse au fost puse și ați răspuns foarte concret, într-adevăr, foarte precis și ați putut uh, înțelege din întrebări că suntem ambițioși în ceea ce privește politica climatică, dar și politica energetică, care și, deși nu este neapărat direct în resortul nostru, este o preocupare a comisiei noastre. Pot să vă asigur că, având în vedere că avem obiective de climă și de energie foarte ambițioase, putem să vă susținem în programul dumneavoastră. Mă bucur de următoarele șase luni în președinția daneză, care pare să fie extrem de bine pregătită și cred că momentul este oportun să le arătăm oamenilor că Europa poate și să aducă lucrurile mai în față, poate să facă pași înainte. Vă rog, convingeți și pe colegii dumneavoastră din Consiliu, pe ceilalți 26, că este bine să acționăm așa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și eu mă bucur de colaborarea cu dumneavoastră. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colegi, doamnelor și domnilor, trecem acum la o procedură extrem de strictă din punct de vedere al timpului și al organizării candidații pentru Consiliul de Administrație al, al Agenției Europene de Mediu. Mandatul colegului nostru a ajuns la final. Avem șase candidați astăzi pe care îi salut la noi în comisie. Fiecare candidat are 20 de minute. Și audierea începe cu o prezentare a fiecărui candidat de 3 minute. Iar apoi urmează o serie de întrebări în ordinea grupurilor, deci PP, SCD, ALDE, Verzi, FD, ECR și GUE. Și tot așa. E vorba de ping-pong, așa se cheamă metoda aceasta. Și după aceste întrebări, timpul este limitat la 45 de secunde pe întrebare și un minut răspuns. Este foarte ambițios ca program. Sper ca toți colegii să respecte acest uh, calendar. Wir haben jetzt Wir steigen Prozedere ein. Ich möchte die einzelnen Fraktionen Începem acum cu procedura. Aș vrea să se asigure grupurile că autorii întrebărilor sunt în sală. Dau cuvântul mai întâi pentru ca să se prezinte domnul Rinaldo Genevois. Domnule Genevois, aveți cuvântul acum pentru 3 minute de prezentare și după aceea vom începe prima rundă de întrebări. Aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc. Bună ziua, domnule președinte, domnilor și domnilor. Mă numesc Rinaldo Geneva și eu uh, predau uh, studii inginerești la Departamentul de Geoștiințe în Padova, Italia. Mă prezint aici ca un candidat posibil din partea Parlamentului European în Consiliul de Administrație al Agenției Europene pentru Mediu. Pentru mine este o onoare deosebită, deoarece agenția aceasta poate fi considerată un organism de frunte al Uniunii Europene care uh, încearcă să protejeze natura și sănătatea umană uh, sarcina membrilor Consiliului de Administrație și deci și a mea, dacă mă veți accepta, este aceea de a ne asigura că apa, aerul și solul în Uniunea Europeană sunt curate și că tuturor le pasă de soarta acestora. Este vorba de o moștenire pe care o vom lăsa generațiilor de europeni care vor veni. Apă, aer și sol curate Totuși, această promisiune de dezvoltare durabilă nu poate fi îndeplinită fără uh, eforturi concertate și întețite pentru protecția mediului și fără eforturi de a înțelege cum funcționează natura uh, și, în general, efectele pe care le au activitățile umane asupra naturii. Aceste efecte sunt deosebit de complexe și uneori greu de anticipat, având în vedere numărul de factori care uh, sunt uh, implicați. De aceea este nevoie de a colecta, de a aduna date, informații care apoi trebuie organizate și înțelese, folosite de experți, iar mai apoi transmise către publicul larg în felul acesta, servind mai bine uh, nevoile de guvernanță economică publică și privată. E nevoie de a uh, gestiona cu înțelepciune uh, resursele și măsurile de mediu în acest sens și cred că Agenția pentru Mediu este la înălțimea acestei așteptări. Aștept ca activitățile care vor veni să fie uh, cât se poate de intense pe următoarii trei ani. Sunt sigur că uh, experiența mea studii geologice uh, mă va ajuta în acest sens, precum și experiența pe care o am în tot ce înseamnă management și coordonare pe plan intern și internațional, de exemplu, legăturile dintre alocările de teren și, clima, și schimbările climatice, precum și alte activități în acest sens și în cadrul unor rețele. În sfârșit, comunicarea și prin comunicarea cu Parlamentul European, voi deschide un canal de comunicare privilegiat între Parlament și Agenția Europeană pentru dialog și comunicare, deci. Eh, mulțumesc. Acum dau cuvântul purtătorilor de cuvânt din partea grupurilor. Mai întâi, doamna Gardini din partea PP, 45 de secunde. Eh, grazie. Mulțumesc și mulțumesc eh, pentru această prezentare. Aș dori să ne dați niște detalii despre parcursul dumneavoastră. Am văzut uh, cât de uh, multe uh, experiențe, dar de nivel mai mult universitar aveți în domeniul mediului, dar poate mai multe despre experiența practică pe teren. Și apoi, cum doriți într-adevăr să conlucrați cu Parlamentul European? și cu celelalte instituții europene. Și cum să transpuneți cerințele Parlamentului în, să le transpuneți de, în niște cerințe tehnice la nivelul agenției. Următorul vorbitor. Răspunsul, mă scuzați. Deci eu provin într-adevăr din mediul universitar și formarea mea este una de factură științifică și de cercetare, dar uh, în ultimii ani am avut ocazia să uh, lucrez împreună cu nivelul regional, cu autoritățile locale și centrale naționale din Italia și astfel am, de exemplu, când vine vorba de alunecările de teren și de inundații, am pus pe picioare programe cât se poate de concrete, care pot fi preluate la nivel regional, la nivel local. Mai ales pot să vă spun că am dezvoltat un program de monitorizare pentru alunecările de teren de suprafață, riscul eh, existent eh, în ce privește viteza și amploarea acestor alunecări de teren. Apoi ați mai pus o întrebare sau a doua parte a întrebării și anume cum văd eu lucrurile din perspectiva comunicării cu agenția. Am avut ocazia uh, să particip la întâlnirea la agenției și știu cum funcționează această comunicare și de aceea am cerut ca să existe niște puncte de contact la nivelul deputaților care să fie tot atâția interlocutori. Apoi, cum uh, voi transmite cerințele agenției și cum voi transmite acest lucru în perspectiva Parlamentului. Asta e mai greu de spus acum. Mulțumesc, Linda McEwen, 45 de secunde. Mulțumesc. Da, aici sunt, la stânga dumneavoastră. Bună ziua. Nu știu ce contact ați avut până acum cu agenția pentru mediu. Dar cum evaluați activitatea sa până în prezent și dacă veți face parte din Consiliul de Administrație, credeți că, sau ce vă doriți să uh, se îmbunătățească în perspectiva activităților agenției? Mulțumesc! Mulțumesc, răspunsul vă rog. Eu sunt. Da, este pentru prima oară când am un contact cu agenția în sensul că nu am, uh, am avut ocazia să o fac, uh, cel puțin nu de când în, sunt în a, uh, acest mandat de deputat. Eu consider că rezultatul, rezultatele sale sunt cât se poate de pozitive și e vorba de activități care se concentrează mult pe colectarea de date și de informații și prelucrarea acestora, precum și, și mai ales diseminarea informațiilor și rezultatelor către statele membre, către Parlament, către Comisia Europeană, astfel încât apoi, pe baza acestora, să se poată implementa politici de dezvoltare durabilă. Cu siguranță, deci, din această perspectivă, agenția face o muncă remarcabilă. Ce ar putea să facă mai bine, mă întrebați? Ei bine, E vorba de proiect, uh, un proiect ambițios, nu-i așa? Și sunt lucruri care trebuie discutate de manieră colegială și soluțiile la orice problemă ar putea să apară trebuie găsite împreună. Cred că unul dintre sau chestiunile mai spinoase aici se referă la colectarea de date și informații privind anumite aspecte ale schimbărilor climatice, de exemplu soluri, uh, alunecări de teren, alunecări uh, provocate de uh, inundații. Cred că până acum astfel de informații au lipsit sau au fost limitate în parte pentru că este vorba de fenomene greu de interpretat, greu de cartografiat și astfel, iată, cum văd eu, Uh, lucrurile în sensul că dacă voi fi numit, mă voi concentra pe aceste domenii, pe aceste sectoare, să mă asigur că Uniunea Europeană are o politică în acest sens. Acum grupul ALDE are cuvântul domnul Gerbrandi, 45 de secunde, vă rog un minut răspuns după aceea. Selbe unbedingt für alle Kandidaten dann einhalten astfel încât să putem să-i ascultăm pe toți candidații. Mulțumesc și, da, mi-ați luat deja jumate din timpul alocat. Prima mea întrebare se găsea, în, practic, în continuare aceea doamnei uh, Linda McEwan. Uh, bineînțeles că pe lângă profilul uh, științific, candidatul ideal trebuie să aibă și uh, experiență, când vine vorba de contactele cu politicienii, cu instituțiile europene, etc., etc. Domnule profesor Geneva, vreau să știu ce experiență aveți pe plan european în acest sens. Mulțumesc. Răspunsul, vă rog. Capisco benissimo la... Înțeleg foarte bine întrebarea dumneavoastră. Este vorba de o întrebare binevenită. Eh, este clar că este pentru prima dată când mă găsesc aici, în această postură. Am avut ocazia în trecut, de bună seamă, să mă mai găsesc aici, eh, efectuând eh, muncă de coordonare pe proiecte de cercetare europeană, dar nu în direct cu Parlamentul European în ce privește structura Parlamentului și relațiile între acestea și Consiliul de Administrație al agenției. Eh, e bine, așa cum înțeleg eu lucrurile, aceste contacte eh, sau de fapt eu văd lucrurile și știu lucrurile eh, din perspectiva lecturilor pe care le-am uh, avut și de pe site-urile respective. Mulțumesc! Yes. Mulțumesc în numele verzilor Satu Hasi acum. Mulțumesc! Domnule profesor, văd din CV-ul dumneavoastră că sunteți un specialist de renume în domeniul geologiei, dar poate nu alte domenii ale mediului. Așa că aș dori să menționați cele trei principale provocări de mediu, așa cum le vedeți dumneavoastră, sau pentru mediu, și cum putem să îmbunătățim calitatea calitatea informațiilor din partea agenției, atât pentru cei care iau decizii, cât și pentru publicul larg. Vă rog răspunsul. Prego. Eh, non ho capito bene. Mulțumesc, nu știu dacă ați vorbit despre geodezie, nu știu dacă am înțeles bine. Da, eu sunt geolog și nu altceva. În ceea ce privește provocările despre care m-ați întrebat, pentru mine principalele provocări se referă în primul rând la schimbările climatice și la efectele acestora, și, dar mă refer aici direct la alunecare de teren și la inundații care au un impact și legătură directă cu schimbările climatice. A doua provocare se referă la capturarea, captarea dioxidului de carbon, captu, captarea și stocarea acestor gaze și a treia principală provocare se referă la resurse, resurse regenerabile și neregenerabile. Aș spune că acestea sunt principalele provocări care, la care se și lucrează în domeniul mediului și care sunt deosebit de importante. Nu sunt singurele, de bună seamă, pentru că sunt, am dat trei care sunt importante pentru domeniul meu. Mulțumesc! Mulțumesc! ece nu este reprezentat. Din partea GUE nu e nimeni, dacă nu mă șel, și EFD la fel. Deci, Vom ajunge din nou la grupul S și D. Linda McEwen are din nou cuvântul. 45 de secunde. Keine Wortmeldung? Ok. Dan... Nu mai aveți întrebări? Bine. Atunci PPE-ul, atunci încă o dată? Doamna Gardini? Eh, sì, io vorrei tornare un attimo. Da. Aș dori să revin la un uh, punct. Ați spus mai devreme că nu aveți o experiență specifică, uh, exactă, în ceea ce privește activitatea agenției și nici în ceea ce privește relațiile sale cu Parlamentul și cu parlamentarii. Și totuși doresc să vă readresez întrebarea, chiar, da- chiar dacă a fost deja uh, ridicată de colegi. Cred că în relațiile noastre cu această agenție este important să fim conștienți de necesitatea unui contact permanent cu Parlamentul pentru mai multă transparență. Ținem foarte mult la acest lucru. Și agenția dumneavoastră va trebui să ne furnizeze nu numai instrumentele necesare pentru a legifera, dar și pentru a urmări situația din statele membre. Genova, bitte. eh, capisco bene la, la posizione. Poi... Domnul Genova, da, înțeleg uh, poziția dumneavoastră și o împărtășesc. Asta am vrut să și spun uh, în momentul în care mi-am exprimat dorința de a avea un contact specific cu Parlamentul European, cu unul dintre parlamentarii europeni, care să fie contactul meu pentru o relație constantă și continuă. Și astfel sper să pot uh, contribui la adoptarea rapoartelor, studiilor, informațiilor agenției care vor putea fi difuzate tuturor utilizatorilor acestor lucrări. Mulțumesc, domnule Juneva, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat. Acum vom trece la al doilea candidat, care este Peter Henneke, și vă rog să veniți aici, în față. Procedura va arăta exact la fel ca la domnul Julicu. Mulțumesc! So, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, este o mare plăcere să mă aflu aici și să candidez pentru această funcție deosebit de importantă în numele Parlamentului European. Permiteți-mi pentru început să rezum etapele cheie ale carierei mele. Am început uh, ca uh, și colaborator la Institutul Wuppertal. Uh, Din 2003 în 2008 am avut un post permanent acolo și acum lucrez la, pe multe uh, tematici legate de agenda agenției. Am uh, studiat uh, chimie și economie și timp de mulți ani am lucrat în domeniul energiei, în domeniul climatic, în domeniul politicilor privind resursele și în ceea ce se numește cercetare aplicată. Am încercat uh, să am orientare cât mai practică, am lucrat cu Ministerul um, Uh, clima, uh, responsabil de climă în timpul uh, guvernului Iosca Fischer. Am făcut parte din numeroase consilii de administrație ale instituțiilor naționale și internaționale. Am fost expert în trei misiuni ale Parlamentului German în ceea ce privește energia și aspectele climatice. Astăzi lucrez în calitate de Uh, om de știință și manager de proiect la Institutul Vupertal uh, pe aspecte care sunt foarte strâns legate de uh, programul de lucru al agenției, eficiența energetică, protecția resurselor. Este vorba despre cel mai mare proiect al Agenției Germane a Mediului și a Ministerului Mediului. Uh, cu privire la potențialul uh, model, modelelor economice și strategiilor de comunicare pentru eficiența resurselor în Germania. Și sunt de asemenea implicat în, într-un proiect care își propune um, rezolvarea problemelor de comunicare din domeniul eficienței energetice este un proiect care a demarat în 2009 și care își propune să abordeze problema managementului cunoștințelor în uh, domeniul uh, eficienței energetice, în colaborare cu numeroase rețele internaționale, Obiectivul principal este de a Um, rezolva um, problema de implementare deosebit de gravă pe care avem în acest sector pe baza unei platforme informaționale care să ofere informații complete în ceea ce privește tehnologiile de eficientizare a resurselor și încercăm să prezentăm aceste informații la, din, la nivel internațional, împreună cu parteneri din China, din Africa de Sud, etc. Pentru a contribui la o nouă societate ecologică, atât în țara noastră cât și la nivel internațional. Mulțumesc, domnule Henike, pentru această prezentare și acum uh, trecem la întrebările din partea grupului. Aș vrea să rog mai întâi pe colega noastră Gardini pentru 45 de secunde să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Eu aș fi vrut să reiau ceea ce a întrebat, de fapt am întrebat și pe fostul candidat, pe primul candidat, și anume că am vrea să înțelegem cum persoane care va prelua această agenție în conducere dorește să sporească capacitatea de lucru și de colaborare cu Parlamentul European. De asemenea, având în vedere faptul că dumneavoastră sunteți uh, foarte bine rădăcinat în regiunea din care proveniți și colaborați cu Ministerul Regional, cum credeți că se poate armoniza diversitatea care există în regiunile Europei diversitate evidentă care creează și câteva probleme atunci când trebuie să facem legislație pentru 27 de state membre cu faptul că Europa este unită. Mulțumesc, puteți răspunde. Fără microfon, mulțumesc. Atunci când vorbim despre... Întotdeauna când am vorbit despre cercetare orientată către un obiectiv clar, uh, Întotdeauna am participat la audieri în Parlamentul European, la comisie, la întâlniri sau la organizații internaționale și am încercat să preluăm cât mai mult din problemele reale existente pentru a face propuneri de soluții care să fie orientate către realitatea concretă. Așa cum se întâmplă la Institutul din Wuppertal, întotdeauna am încercat să ne concentrăm pe cercetare orientată spre aplicare. Deci întrebările care se discută la Parlament, la Comisie sau la în statele membre trebuie să fie preluate pentru a putea da un răspuns uh, științific la chestiunile necesare. Diferențele dintre statele membre sunt extrem de mari, dar acestea sunt un câmp de uh, experiență pentru ceea ce numim noi, de fapt, uh, diferența între productivitatea medie a Uniunii Europeană și uh, cea mai puțin productivă țară, care este un raport de 1 la 9 sau 1 la 17 câteodată. Dar putem să învățăm din uh, experiența țărilor mai dezvoltate pentru a vedea ce se potrivește atunci când ne dorim o creștere durabilă și în alte țări. Bine, acum are cuvântul în numele S și Linda McEvan. Aici sunt. Mulțumesc pentru prezentarea activităților dumneavoastră până în prezent. Mă întreb dacă ați avut deja contacte cu agenția Europeană de Mediu în cursul activității dumneavoastră și aceeași întrebare ca și uh, cea adresată predecesorului. Cum evaluați activitățile agenției și ce ați schimba? pentru că funcția noastră va fi să analizați, funcția noastră va fi să analizați uh, performanța acestei instituții. Cum veți face? Uh, Contactul cu Agenția Europeană de Mediu a fost întotdeauna unul științific în mare parte. Am trimis și colaboratori acolo. Am uh, folosit bazele de date excelente și indicatorii pe care ei pun la dispoziție și am integrat la cercetarea noastră la Wuppertal. Suntem o parte din rețeaua pe care a creat-o Agenția Europeană de Mediu și prin legătura foarte bună cu oficiul nostru de mediu federal și legătura acestuia cu agenția de la Copenhaga. Ce s-ar putea schimba? Cred că avem nevoie de o viziune mai integrată a politicii de mediu care ia în serios ceea ce se discută în acest uh, New Green Deal. Deci, cei care se ocupă de politica de ocupare și de durabilitate trebuie să fie întotdeauna în cooperare cu um, cei care fac cercetare. Eu nu zic că până acum nu s-a făcut destul, zic doar că se poate integra mai bine această politică. Mulțumesc, spune președintele. În numele ALDE are cuvântul acum domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc, domnule profesor Henike, pentru răspunsurile dumneavoastră foarte pertinentele până acum. Întrebarea mea se referă la rolul pe care îl veți juca în comitetul director al agenției, care are legătură și cu uh, felul în care se gestionează agenția, resursele care se cheltuiesc, de exemplu, pentru schimbările climatice. Aveți vreo idee despre prioritățile actuale ale agenției? Aveți senzația că în anumite domenii agenția ar putea să facă mai mult? Și alt element este dacă vedeți uh, agenția în poziție să crească în următoarii ani, devenind eventual un agent uh, mai politic decât este acum. Nu îmi pot permite, spune candidatul, să apreciez dacă resursele puține sunt alocate corect. Aceasta se va arăta în cursul discuției uh, la agenție în cazul în care voi fi nominalizat în această funcție. Dar, la prima vedere, eu cred că scenariile integrate, climatice și uh, eficiența energetică, de exemplu, sunt extrem de importante împreună, luate împreună, pentru că există consecințe negative, de exemplu, a, asupra metalelor, de exemplu, extrem de importante strategic. Deci și aici cred eu că un scenariu integrat ar fi o soluție. În ceea ce privește politicile sectoriale și scenariile posibile în politica clădirilor. Când mă refer și la managementul de informații, mă refer la transferul internațional, deci ceea ce știm noi din Europa uh, asupra țărilor uh, emergente. Și aceasta nu se poate decât dacă creăm rețele, pentru că resursele sunt foarte limitate și nu pot să plec de la premisa că va exista o creștere a bugetului uh, pentru această agenție pe viitor. Mulțumesc din partea verzilor Satu Hasi. Mulțumesc. Uh, mulțumesc. Aș dori să știu ce părere aveți, care sunt cele mai importante provocări din punct de vedere al mediului și cum veți îmbunătăți informațiile puse la dispoziția factorilor de, decizie și la dispoziția publicului cu privire la aceste provocări climatice. Centrales. Avem o problemă centrală pe care trebuie să o rezolvăm nu numai în Europa, ci peste tot în lume. Creșterea, rata creșterii a productivității materiale și a eficienței energetice trebuie să fie mult mai ridicată decât rata creșterii economice pentru că altfel nu va mai exista o decuplare absolută între creșterea calității vieții măsurată pe baza PIB-ului pe cap de locuitor și consumul natural. Pe de altă parte, pentru a putea crea locuri de muncă, productivitatea muncii trebuie să crească mai încet decât creșterea economică. Și din a... Chestia este, chestiunea este că trebuie să transformăm din toate acești parametri într-o agendă care să țină cont și de aspectele sociale, economice și uh, de mediu. Aceasta mi se pare cea mai mare provocare atât pentru mediu cât și pentru politica economică în general, nu numai în Germania. Știu că pachetele de combatere a crizei trebuie să aibă și ele un element uh, ecologic pentru ca să crească cota de investiții și pentru ca procesele dinamice de creare a locurilor de muncă și uh, de creștere durabilă să poată cu adevărat să prindă contur. Mulțumesc, ECR-ul, vă că tot a venit, spune președintele, nici GUE, FD la fel, deci îi dau din nou cuvântul grupului SCD, Linda McGavin. Am uh, văzut uh, CV-ul dumneavoastră, dar aș dori să știu ce experiență aveți într-un astfel de consiliu de administrație, um, conflictul de interese, um, aspectele cu care se ocupă un consiliu de administrație, care nu este un organism academic. Așadar, ce experiență practică aveți în acest domeniu? Nu există instituții mai pline de conflict decât astfel de comisii ecologice. Avem o parte din membrii care sunt uh, afiliați politic și o altă parte de experți care se care discută despre cum se poate combate schimbarea climatică, cum se poate pune pe picioare o anumită politică și trebuie să ajungi la compromisuri. Dacă aceste comisii la care eu am participat nu ar fi avut această politică a găsirii unui compromis pentru a da dreptate tuturor pentru a mulțumi pe toată lumea în anumit uh, sens, nu am avea acum nici un succes în ceea ce privește renunțarea la energia nucleară și nici un consens pentru politica de resurse energetice așa cum este ea prezentată în momentul de față. Iar pentru ca să contribuim la Rio Plus 20, sper ca Germania să poată să aducă acest know-how cu sine adică găsirea unor compromisuri și uh, mulțimile comune, uh, adică interesele comune până la urmă dintre actorii implicați. Acesta a fost, de fapt, planul meu de viață până acum și de la lucrările comisiei în acest sens am putut, uh, acestei comisii am putut să învăț foarte multe. Mulțumesc. În final, doamna Gardini are cuvântul acum. Keine Come? Nu mai aveți o întrebare suplimentară? Ah, mm, da, per me va bene così, grazie. E în regulă așa, nu mai am altă întrebare. Mulțumesc. Bine, atunci am terminat și această rundă de întrebări. Îi mulțumesc foarte mult uh, profesorului Henike. Die Antworten und für die Präsentation und ich bitte... Mulțumesc pentru prezentare, mulțumesc pentru răspunsuri. Acum al treilea candidat, domnul uh, Cristian Hei. können beginnen, wenn Sie soweit sind. Yeah. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, thank you very much. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a mă prezenta în fața dumneavoastră pentru o funcție deosebit de importantă în cadrul Consiliului de Administrație al Agenției Europene de Mediu. Permiteți-mi să mă prezint. Sunt secretar general al Consiliului Consultativ um, privind uh, mediul din Germania. Este vorba despre un consiliu independent, științific, uh, înființat de către guvernul um, federal, care evaluează starea mediului, emite avertismente, atunci când uh, guvernul uh, întreprinde acțiuni greșite și um, oferă consultanță în domeniul politicilor. Eu coordonez uh, activitatea a șapte profesori universitari din mai multe discipline și conduc lucrările a aproximativ 15 oameni de știință. Noi suntem unul dintre clienții cei mai importante ai Agenției Europene de Mediu, uh, utilizăm în permanență rapoartele pe care le emite această um, instituție. În ultimii 10 ani am făcut parte din uh, consilii din, uh, am făcut parte, am scuze, din rețeaua consiliilor uh, uh, specializate în domeniul mediului și al schimbărilor climatice. Este o rețea europeană în cadrul căreia ne-am ocupat de infrastructurile durabile pentru Europa și de uh, foaia de parcurs pentru o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. Prin această rețea am avut contacte uh, Uh, periodice cu Agenția Europeană de Mediu, de aceea cunosc uh, destul de bine activitatea acestei instituții. Sunt uh, om de știință specializat în politica europeană uh, de mediu și în aspectele de guvernanță și în activitatea mea științifică din ultimii 20 de ani m-am ocupat de o largă serie de uh, Uh, aspecte legate de politica de mediu, dar și de politica transporturilor, mai ales dintr-o perspectivă europeană. Din 97 până în 2001 am fost director de politică al Biroului European pentru Mediu, o federație a uh, ONG-urilor din domeniul mediului, cea mai mare federație. Uh, și am avut contacte uh, frecvente cu uh, Parlamentul European și cu Agenția Europeană de Mediu. Ca urmare, consider că am o bună înțelegere a nevoilor și a perspectivelor diferitelor instituții europene, inclusiv Parlamentul European și Agenția Europeană de Mediu. Și îmi uh, place foarte mult să lucrez cu Agenția Europeană de Mediu pentru că consider că uh, cei de acolo fac o treabă foarte bună, o activitate care mă interesează în mod direct și cred că am capacitatea și posibilitatea de a sprijini Parlamentul European în exprimarea propriilor uh, așteptări și nevoi uh, din partea acestei agenții. Așadar, am în același timp, cred, capacitatea de a ajuta agenția să devină un actor mai important în plan european. În ceea ce privește tematicile de care mă ocup direct, aș menționa în primul rând reducerea schimbărilor climatice în politicile de energie și de transport, dezbaterea privind economia verde și un al treilea aspect legat de monitorizarea integrată. Mulțumesc! Vielen Dank für die Präsentation. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Începem acum runda de întrebări. Din numele PPE are din nou cuvântul doamna Gardini. 45 de secunde. Ehm, mulțumesc. Având în vedere mm, experiența dumneavoastră deosebită bogată, aș vrea să vă întreb cum credeți că puteți îmbunătăți în mod concret activitatea acestei agenții pentru a o face mai cunoscută Parlamentului European, care trebuie să-și asume responsabilitatea de legiuitor, dar și în fața cetățenilor europeni, care trebuie să fie informați. Ce valoare adăugată veți avea în calitate de membru al Consiliului de Administrație? Mult răspunsul. Mulțumesc. Cred că Agenția Europeană de Mediu are o activitate extrem de complexă. Îi parvin foarte multe informații și date pe care trebuie să le prelucreze, așa încât apoi mesajele care le transmite să fie mesaje clare, politice și puternice. Aceasta este o bază de plecare. Am însă senzația că aceste mesaje nu ajung în statele membre sub forma în care ar fi bine. Cred că Agenția Europeană de Mediu nu poate să facă această, să-și îndeplinească această sarcină singură, trebuie să păstreze contactele cu agențiile naționale de mediu și să le intensifice și este nevoie, desigur, și de mecanisme astfel încât apoi la nivel național mesajele respective să poate fi uh, traduse în măsuri la nivel național și să fie răspândite apoi uh, la populație. Aceasta este una din prioritățile pe care le văd eu. Apoi, în programul de lucru al Comisiei Europene, constat uh, pe aici, pe acolo, anumite accente puse pe ecoservicii, economie verde. Există afirmații foarte clare și se vede că economia noastră depinde de ecosisteme intacte Cred însă că această afirmație, care este atât de importantă pentru de discuție și pentru economia verde în general, trebuie să își găsească și o um, consecință concretă. Este important să avem, de exemplu, uh, o schemă comună pentru ecosistemele din Europa. Mulțumesc. Acum are cuvântul în numele S și a lot of Înțeleg că aveți uh, o experiență deosebit de bogată la nivel european și cunoașteți bine agenția, așa că nu o să vă adresez aceeași întrebare ca antevorbitorilor dumneavoastră. Având în vedere politicile actuale din domeniul mediului la nivel european, într-adevăr am făcut progrese, dar care credeți că sunt provocările pentru viitor? Credeți că Uniunea Europeană se descurcă bine la capitolul mediu sau poate face mai multe? Cum vedeți uh, viitorul? Cum putem progresa pe viitor? E adevărat că am progresat în trecut, dar cum putem continua să progresăm? Danke für die Frage. Es ist leider nicht ganz so einfach. Mulțumesc pentru întrebare. Nu este chiar atât de simplu pentru că problemele simple au fost rezolvate, acele care pot fi rezolvate cu măsuri tehnice, însă ceea ce dorim să facem acum sunt problemele uh, aceleași anumite probleme persistente mai complicate. Nu ne miră că directiva pentru protecția solului la nivelul european nu poate fi adoptată în Consiliul de Miniștri, de asemenea nu ne miră că conflictele cu privire la folosirea terenurilor, pământurilor nu își găsește un răspuns și de asemenea este extrem de dificil să păstreze ecosistemele intacte, să nu se extraexploateze, supraexploateze pădurile noastre și să protejăm în același timp și mările. Cred că acestea sunt anumite domenii care sunt mult mai dificile de pus în aplicare atunci când e vorba de măsuri în uh, aceste regiuni și de aceea trebuie să se transmită mai întâi importanța acestor teme. Mulțumesc foarte mult. Acum în numele ALDE, domnul Gerbrandi. Mulțumesc, mulțumesc uh, pentru prezentarea dumneavoastră, domnule Rei. O întrebare legată de rolul dumneavoastră în cadrul Consiliului German uh, pentru consultanță în domeniul mediului. Vă întreb, acest Consiliu este independent față de guvern? Asta pentru a ne asigura că evitați orice conflicte de interes pe viitor. Și cealaltă întrebare. Înțeleg că implementarea este uh, unul din punctele slabe ale legislației pe, privind mediul în Europa. Credeți că rolul Agenției Europene de Mediu este să obțină o mai bună implementare la nivel european? Mein Rat ist, und das sagt der Ein În general, um, consiliile noastre se, sunt întotdeauna independente. Noi criticăm în mod regulat guvernul. Nu știu dacă ați citit uh, avizul pe care l-am dat în foarte puțin timp înainte de Fukushima uh, și care a, în care criticam uh, direcția nucleară în care dorea să ia uh, uh, politica energetică a Germaniei. Noi suntem o parte oficială a Oficiului Federal al Mediului, dar aceasta este numai pe hârtie, în sensul că ei pot să ne gestioneze din punct de vedere ierarhic, dar nu din punct de vedere al conținutului. Întrebarea punerii în aplicare a măsurilor și al lanțului acestora, ar trebui să putem să facem, uh, să dăm rapoarte despre unde se fac uh, progrese și unde nu, însă punerea în aplicare în sine este o chestiune strict uh, legislativă. Avem nevoie de aceea de alte competențe decât cei care lucrează la Agenția Europeană de Mediu. Iar relația de încredere care s-a creat între statele membre și Agenția Europeană de Mediu ar putea să fie periclitată dacă agenția intră prea mult în rolul său de control al punerii în, exec- în aplicarea măsurilor. Eu cred că aceasta ar trebui să fie o altă agenție specializată care să facă acest lucru. Mulțumesc. Următoarea întrebare. Verzi Satuhasi. Uh, well, I would like to ask... Da. Vreau și eu să vă întreb și pe dumneavoastră care sunt principalele provocări pentru mediul înconjurător și cum Agenția pentru Mediu ar trebui să îmbunătățească comunicarea pe aceste subiecte atât către uh, oamenii politici, cât și către publicul larg. Vă mulțumesc. Mit der Klimadebatte, wenn man... Odată cu dezbaterea climatică, dacă ne gândim la orizontul de timp până în 2050, va avea loc o restructurare a sistemului de aprovizionare și a structurilor noastre energetice. Aceasta este una din uh, cele mai grele sarcini care ne revin și este o muncă enormă. Dar trebuie să ne asigurăm că o problemă nu este rezolvată prin crearea unei probleme în altă parte. De aceea este foarte important ca protecția climatică să se facă întotdeauna și în contextul uh, diversității uh, biologice și a speciilor, pentru că întotdeauna este foarte greu acolo să rezolve o problemă prin dăunarea în altă uh, domeniu. Mă refer aici, de exemplu, la biocombustibili sau la alte tipuri de energie unde am avut de-a face cu conflicte. O a treia provocare enormă este cea cu privire la rolul Europei în descrierea așa numitelor granițe planetare sigure. Există efecte de uh, răsturnare, cum le numim noi, în care se poate pierde foarte mult din ceea ce s-a realizat. Și ciclul uh, fosforului, de exemplu, este una din problemele grave și alte teme cu care va trebui să ne confruntăm. Mulțumesc. ECR-ul. GUE și EFD nu sunt în sală. Putem să o luăm de la capăt atunci și îi dăm cuvântul Lindei McEwen. Nu mai are întrebare din partea SCD-ului. Gardini, nu. Nu mai are întrebare. Deci, mulțumim foarte mult, uh, domnule Hei, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru ideile pe care le-ați prezentat. Și acum îl primim pe cel de-al patrulea candidat. Vă rog să luați loc. Și dacă doriți uh, să începeți, puteți să începeți. Uh, so... Mm. Mulțumesc, uh, domnule președinte, onorabili membri ai Parlamentului. Mă numesc Ludo Holzberg și documentul meu este toxicologia și mediul înconjurător. Înțeleg și cunosc activitățile dumneavoastră în această comisie Legătura între toxicologie și mediu, în perspectiva mea, sunt delfinii și mai ales uh, acustica. De asemenea, sunt direct interesat și lucrez la un raport pe directiva Habitat și păsări, lucruri care vor apărea în, uh, în continuare, deci vor fi făcute publice. Am început să cooperez cu comisia dumneavoastră prin intermediul unor uh, activități din cadrul directivei RICI, mă refer aici la pesticide, pentru anumite plante. Am uh, petrecut nopți albe făcând un screening al acestor substanțe prin 2003, era vorba de uh, perioada preliminară RICI. Rezultatele au fost până la urmă pozitive, zic eu, chiar dacă uh, mai sunt lucruri de rezolvat uh, în ceea ce vrește medicamentele și particolele. Și pot să spun că știu cum funcționează agenția, dar și comisia dumneavoastră, în orice caz, sunt convins de rolul pe care îl are agenția în propășirea politicii de mediu a Uniunii Europene și cred că un candidat pe care vi-l doriți dumneavoastră uh, este unul care uh, este atent la uh, agenție în sensul că nu o lasă să devieze de la principala sa misiune și eu am analizat cu atenție programul de lucru al acestei agenții uh, pe 2012. Uh, m-am uitat cu un ochi critic, dar pot să spun din start că sunt convins de calitatea staffului, a activităților și a bordului agenției, dar cred că trebuie să fim mai atenți la bani, la buget. Știm bine că acesta nu va crește și cred că asta este una dintre principalele provocări pe viitor. Vă mulțumesc! for the short. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și introducere scurtă. Să începem acum cu întrebările. Doamna Gardini, pentru PP. Mulțumesc, mulțumesc și dumneavoastră. Aș vrea să știu și de la dumneavoastră cum intenționați să întăriți uh, activitățile de cooperare cu Parlamentul. Parlamentul pentru noi este un lucru foarte important. Cum să sporim transparența și cum să intensificăm schimburile între entitățile noastre? Pentru că este, ca, este clar că un dialog ratat reprezintă o șansă ratată. Mulțumesc, vă rog răspunsul. Da, întotdeauna avem uh, posibilitatea să ne îmbunătățim, dar în momentul de față cred că munca care a fost depusă a mers foarte bine, comunicarea cu Comisia și cu Consiliul de asemenea, pentru că agenția este în serviciul tuturor și poate fi îmbunătățită. Cred că ce s-ar putea îmbunătăți de asemenea este să existe și raporturi mai multe, rapoarte pe tema unor scheme generale Există deja un oficiu de, lie, de legătură și cred că ar trebui să fie întărită prezența agenției și aici. Ar trebui să avem mai multe întâlniri cu membrii din această agenție și membrii din Parlamentul European sau reprezentanții acestei comisii. Știu că nu aveți prea mult timp, dar acest lucru se poate face prin secretariat și cred că există totuși o marjă de îmbunătățire posibilă. Mulțumesc, Linda McKevin. Yeah, I mean, I know you're... Da. Știu uh, că acționați și în alte, uh, în alte instanțe. Nu știu cât de des vă prezentați acolo, dar uh, este clar că sunteți conștient de faptul că anumite, uneori anumite agenții, organisme tind să se depărteze prea mult de misiunea acordată. Uh, ce credeți? Credeți că, într-adevăr, Consiliul de Administrație este un instrument, într-adevăr, util pentru a controla agenția? I was replacement. Da. Într-adevăr, uh, din experiența mea, pot să vă spun că atunci când am fost uh, supleant, uh, m-am concentrat mai mult pe activitățile științifice și am înlocuit reprezentanții atunci, uh, în bordul mai politic atunci când aceștia chiar nu puteau să se prezinte. Majoritatea ședințelor la care eu am participat aveau caracter științific și împreună cu Michael uh, am reușit să păstrăm așa un control al celor ce se întâmplă în agenție. Însă sunt și puțin îngrijorată. Este clar că e vorba de oameni foarte străluciți, dar nu trebuie să pierzi contactul cu realitatea, cu publicul. Și fiind o agenție în slujba publicului, este clar că comunicarea și prezentarea datelor este importantă. Poate părea foarte e, interesant, dar nu este ceea ce e cel mai important. Acum, și în contextul legilor bugetare, trebuie să te concentrezi pe lucruri într-adevăr importante. Uh, inițiativele paneuropene sunt simpatice, dar nu acestea sunt principala misiune. Secur Mulțumesc din partea liberalilor. Acum, domnul Gebrandi. Thank you. Mulțumesc. Și mulțumesc, domnule Holzbeck, pentru prezentarea dumneavoastră. Am lucrat împreună în ultimii doi ani și jumătate uh, la agenție Așa că sunt la curent uh, cu ideile și cu contribuția dumneavoastră în această perioadă vis-a-vis -vis de agenție. Am totuși o întrebare legată de prioritățile de la nivelul agenției. Considerați că acestea ar trebui să fie modificate? Ați vorbit despre modul în care ar trebui să se prezintă informațiile sau se prezintă informațiile către public și această tendință de a digitalizat totul, ați criticat acest lucru. Cum credeți că vor uh, arăta prioritățile în viitor pentru agenție? Uh, da, într-adevăr, vor trebui să existe priorități, pentru că știți bine că bugetul pe 2013 a fost votat cu o creștere, să zicem, uh, mică, nesubstanțială, Uh, e păcat pentru că acum ei au în sarcina lor și tot ce înseamnă schimbările climatice, deci practic sarcinile lor s-au multiplicat și cu acest volum de activități pe masă vor trebui să aibă priorități. Anumite obiective vor trebui să fie înlăturate, dar nu și altele. Mi-e teamă că așa va fi. Unele subiecte vor fi sacrificate. Va trebui să se întâmple așa pentru a avea o calitate mai bună în rezultatele pentru celelalte obiective, pentru că este clar că atunci când ai mult de lucru și nu suficiente resurse, credibilitatea ta este în pericol. Iată. Mulțumesc și cum în numele verzilor satuhații. Thanks. Uh, Mulțumesc. Ați spus că agenția ar trebui să facă o listă de priorități a principalelor activități. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră? Puteți să fiți mai specific. Și ați mai spus uh, că nu considerați că rapoartele, rapoartele online sunt prioritare, dar cum credeți că agenția poate să ar aibă un impact mai mare asupra părților interesate și asupra publicului, astfel încât, într-adevăr, uh, lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru lumea științifică să fie mai bine recepționate, să fie mai bine cunoscute. Da, sunt de acord că comunicarea cu publicul este esențială, inclusiv pentru Agenția pentru Mediu e adevărat că mesajele trebuie să fie transmise și susținute de date științifice. Însă trebuie să știi ce e nevoie să fie monitorizat. De exemplu, hărțile zgomotului. Uh, uh, această uh, cartografiere a zgomotului a implicat uh, publicul larg și uh, eu nu am fost convins de această prioritate. Mi s-a spus că Parlamentul a cerut acest lucru, însă să nu uităm că nu avem o bază științifică pentru astfel de inițiative în acest moment. Așa că va trebui agenția să se concentreze mai mult uh, tocmai pe prioritățile care vor fi impuse cumva de dumneavoastră. Dumneavoastră va trebui să stabiliți prioritățile, ei vor avea uh, la dispoziție posibilitatea de a produce scenarii uh, și aceasta în condiții cumva de criză. Uh, și Practic, datoria lor va fi aceea de a veni cu scenarii în diferite contexte și dumneavoastră să acceptați sau nu aceste scenarii și să continuați pe o cale sau alta. Mulțumesc! GUE, FD și ECR nu sunt în sală, deci acum uh, SD-ul poate să mai pună o întrebare, Linda McEwen nu dorește, doamna Gardini la fel, așa că îi mulțumesc foarte mult candidatului nostru pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru că v-ați ați respectat timpul. Următorul candidat, cel de-al cincilea, este rugat să vină acum în față și când sunteți gata putem începe. Trei minute prezentarea. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc. Sunt sigur că sunteți obosiți și o să încerc să reiau pe scurt câteva elemente din CV-ul meu și totuși o să mă concentrez mai mult uh, pe ce determină candidatura mea repetată, pentru că eu uh, am uh, o pregătire de chimie, dar și oceanografie, precum și mediu, conștientizarea problemelor de mediu. Sunt profesor care predau oceanografia UNESCO m-a solicitat recent pentru a ă, stabili un fond legat de educație și dezvoltare durabilă. De asemenea, sunt implicat și m-am implicat foarte mult cu organizarea ă, societății civile pe tot ce înseamnă chestiunea apei. Am lucrat mulți ani de zile în multe și am activat în multe organizații, inclusiv în Biroul European pentru Mediu, pe care Cristian l-a menționat, și am avut onoarea de a reprezenta Parlamentul dumneavoastră la prima întâlnire a Agenției pentru Mediu. Și una dintre unul dintre motivele pentru care candidez din nou este pentru că mi-a plăcut foarte mult cum a funcționat această activitate și modul în care am câștigat încrederea colegilor Joe Linen și Caroline Jackson, printre alții, modul în care am cooperat cu ei și, de asemenea, pentru că din această experiență am putut să contribui în numele dumneavoastră la dezvoltarea agenției. O agenție pe care de altfel eu o consider plină de succes, în ciuda uh, faptului că e loc și de mai bine, ceea ce este cât se poate de natural. Aș dori să vă spun de asemenea că am hotărât să fiu din nou candidat pe acest post, deoarece consider că este un rol foarte greu, acela de a vă reprezenta acolo, în bordul uh, EMA. Și o să vă spun și din ce cauză, puțin mai încolo. Pentru că este vorba de uh, a nu sacrifica continuitatea, având în vedere că e vorba de un uh, o agenție foarte sofisticată de un aparat foarte complex și nu poți, dacă stai numai de două ori pe an, dacă uh, participi de două ori pe an la ședințe, să înțelegi cum funcționează lucrurile. E nevoie de timp pentru a înțelege lucrurile. Așa că dacă mă veți desemna pe mine, veți putea să uh, profitați uh, de această experiență prin care grupul uh, respectiv de acolo, uh, deci Consiliul de Administrație va fi o echipă care uh, va avea într-adevăr timp la dispoziție pentru a se consacra aceste activități, trei săptămâni pe lucru, de, pe an, trei săptămâni pline de rezultate, nu numai figurație, ci Uh, observații, rapoarte, uh, conexiuni, iar cei dintre dumneavoastră care sunteți într-adevăr interesați de, uh, de, de cum funcționează lucrurile, știți și vă aduceți aminte cum a funcționat domnul Ghebrandi ca și reprezentantul dumneavoastră. Știu că re... trebuie să termin, domnule președinte, 3, 4 minute, 3 minute. Ei bine, ce vreau să vă mai spun? Uh, Postul este următorul uh, expert desemnat, însă de, de fapt este vorba de un reprezentant al dumneavoastră, o voce a Parlamentului și e vorba practic de o persoană care trebuie să mențină un echilibru, să vorbească pentru ambele părți și să păstreze deci un echilibru între, pe de o parte, Comisia Uh, și interesele țărilor, dar și a Parlamentului. Lucruri foarte importante. importante. Mă opresc aici, sunt sigur că aveți multe întrebări și pot să dau detalii puțin mai târziu. Thank you. Every candidate has only three minutes. Mulțumesc. Fiecare candidat are numai trei minute, așa că vrem ca procedura să fie respectată pentru toți candidații. Mulțumesc. Yeah. Trecem acum la runda de întrebări și mai întâi PPE-ul are cuvântul. Doamna Gardini, vă rog. Abbiamo capito che... Ehm... Mulțumesc. Am înțeles că dacă vă numim din nou, ne veți uh, asalta cu informații. Sigur, este important să comunicăm, dar este important ca ceea ce vă spune Parlamentul să fie apoi uh, transpus în cadrul uh, agenției. Competențele dumneavoastră în domeniul apei sunt clare, aveți și alte competențe științifice și am o întrebare pe care am adresat-o deja. În contextul actual, trebuie să ne optimizăm resursele. Dacă trebuie să vă concentrați pe trei priorități, care sunt acestea? Vă rog să răspundeți într-un minut. Am... Uh, m-am ocupat deja de multe alte domenii în afară de apă. Este vorba despre toate aspectele legate de mediu, ca metalele. Am uh, făcut parte din comitetul consultativ uh, privind toxicologia la nivel european și alte subiecte. Asta nu înseamnă că și anume a doua parte a întrebării dumneavoastră era despre priorități, da? Um, una din uh, dificultățile unei organizații cum este agenția este că nu putem să ne limităm. Trebuie să ne ocupăm de foarte multe domenii. În primul rând, pentru că ele fac parte din politicile de mediu ale Uniunii Europene și trebuie să furnizăm informații și către Parlament și către Comisie și pentru că țările au la rândul lor prioritățile lor. Ceea ce înseamnă că suntem în contact cu Parlamentul prin intermediul persoanelor desemnate de dumneavoastră și de către președinți. Și astfel transferăm prioritățile dumneavoastră în activitatea agenției. Mulțumesc! Acum doamna Linda McEvan, de la Socialiști. Ați făcut parte din Consiliul de Administrație deja mulți ani. Cum, s-a, um, cum a evoluat activitatea acestui Consiliu de Administrație? Cum s-au schimbat prioritățile și care ar trebui să fie prioritățile pentru viitor? Există o schimbare importantă. La început început, trebuie să vă spun că unul, una din preocupările principale era ca Parlamentul să fie prezent și să fie auzit pe picior de egalitate cu Comisia. Ne-a, mi-ați cerut, dumneavoastră, să mă ocup de implementare, în sensul de monitorizare a politicilor. Asta la început a fost uh, practic imposibil. Acum am uh, reușit să facem ca acest lucru să fie acceptat și să existe o monitorizare a diferitelor aspecte care nu țin numai de niște măsurători. Un alt domeniu ar fi viziunea internațională. diplomația de mediu a Uniunii Europene. Acestea sunt domenii noi. Și trebuie să asigurăm o mai bună înțelegere a oportunităților pe care le avem odată cu noile tehnologii și să asigurăm un echilibru între noile tehnologii și diseminarea către publicul larg. Als nächstes hat der Kollege Gerben Rabandi das Wort für die Liberalen. Domnul Gerbrandi din partea uh, ALDE. Permiteți-mi să îi mulțumesc domnului Sculos pentru ceea ce a făcut uh, de-a lungul timpului pentru noi și eu am putut să asist la această activitate numai în ultimii doi ani și jumătate, dar ați dat dovadă de o implicare foarte activă în cadrul agenției. Știu acest lucru. Uh, nu am foarte multe întrebări pentru dumneavoastră pentru că am lucrat uh, îndeaproape în ultimii doi ani și jumătate. Și atunci pentru colegii mei v-aș întreba ceva. Aveți sentimentul că agenția poate deveni chiar și mai puternică decât astăzi sau ar trebui să se limiteze la rolul pe care îl joacă astăzi? Um, I think that it can be... Cred că ar putea fi mai puternic fără să depășească ceea ce se prevede în reglementări. Poate să devină mai eficientă. Avem nevoie, în calitate de agenție, să fim mai prezenți în capitale, în sensul că unele din uh, activitățile pe care le depunem nu sunt, uh, nu sunt folosite în capitale, până la urmă. Dar noi, în calitate de agenție, trebuie să facem mai multe în acest sens. Prin uh, rețelele existente și alte mijloace. Trebuie să implicăm și alți actori într-o manieră mai proactivă. Tot acestea se pot face în cadrul legal pe care îl avem. Aceasta ar duce la o mai puternică prezența agenției. Știți că există anumite domenii în care trebuie să ne limităm, în care trebuie să punem accentul pe anumite domenii și în care e nevoie de activitate inovatoare. Una din problemele cheie, mai degrabă provocările cheie ale agenției, este că trebuie să fim prezenți global, la nivel global, în timp ce Uniunea Europeană trebuie să fie lider în uh, aceste aspecte. Mulțumesc! Acum grupul verzilor Satu Hasi. Mulțumesc, domnule profesor Sculos. Aș dori, dacă puteți să ne spuneți, pentru că ați fost mai mulți ani la rând uh, în uh, Consiliul de Administrație, care este realizarea noastră cea mai mare, care sunt cele mai importante evoluții pe care ați declanșat. I think... Eu cred, sincer, că dacă vizitați agenția, veți simți că opiniile Parlamentului sunt ascultate și îmi permit să vă spun că sunt ascultate la fel de mult ca părerile Comisiei. Adică, în același timp, am uh, putut ajunge la o cultură de colaborare și de consens. Cred că acesta este cea mai mare realizare. Cea mai mare realizare, cel puțin uh, din partea mea. Dacă vă referiți la agențiile, la agenția ca atare, există foarte multe astfel de realizări. Avem, în primul rând, o rețea, o sursă de informație foarte de încredere, care acum, de asemenea, se bucură și de o interpretare corectă și o serie de scenarii foarte utile pentru luarea de decizii. În același timp, am reușit să alocăm timp unor cerințe suplimentare din partea Parlamentului și să le integrăm în uh, programul nostru de lucru. Deci, dumneavoastră puteți mereu interveni. Mulțumesc, spune președintele. FFD, GUE și ECR nu sunt reprezentate. Deci, acum revenim la S și D. Linda McEwen nu mai aveți întrebări suplimentare? Nu. Bun, atunci mulțumesc foarte mult pentru prezentare, pentru răspunsul la întrebări și ajungem acum la următorul candidat, candidatul 6, domnul Pier Velinga. Aș vrea să veniți în față și când sunteți gata să începeți prezentarea. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să mă aflu aici, dragi membri ai Parlamentului European. O să vă pun la încercare uh, răbdarea, dar trebuie să mă prezint și eu. Sunt un uh, fervent apărător al mediului și vreau să lucrez pentru Parlament și pentru agenție. De ce sunt atât de uh, promediu înconjurător. Și cum se întâmplă acest lucru în viața mea? E bine, în viața mea, pe plan personal, locuiesc la țară și îmi place să protejăm uh, uh, pământul, uh, peisajele și așa mai departe. Dar și din punct de vedere cetățenesc și din punct de vedere al participării ca și cetățean, chiar am fondat anumite ONG-uri de mediu și am acționat pe plan național și internațional, iar împreună cu instituții cum ar fi Institutul Tilden sau cu Fondațiune Erico Matai din uh, Italia și cu o altă fundație foarte cunoscută din Germania, am reușit să promovăm și să integrăm lucruri legate de protecția mediului pe plan internațional. Și din 97 în două, și până în 2005 am fost președinte al acestei um, rețele și Agenția pentru Mediu a și acționat foarte activ acolo. Sunt de asemenea un fervent apărător al protecției mediului în politică, în negocieri, inclusiv la Durban și prin intermediul negocierilor și convențiilor internaționale. Consider că Agenția Europeană pentru Mediu este un instrument foarte bun pentru a îmbunătăți calitatea, dar și calitatea luării de decizii în politica de mediu. Va fi onoarea pentru mine să vă rezint acolo și, de asemenea, îmi doresc să interacționez cu dumneavoastră nu trebuie dumneavoastră să veniți la mine, vin eu aici, vin eu aici și uh, de mai multe ori pe an, prin intermediul mass media, dar și prin intermediul tehnologiilor de comunicare și informații, prin internet, putem să comunicăm și putem să vedem cum pot să vă reprezint mai bine. Deci, trei angajamente. Angajament personal, al doilea angajament european și apoi Uh, pur și simplu comunicarea cu, cu, cu Parlamentul pentru o mai bună comunicare. Deci, în ultimii ani am căpătat multă experiență în ceea ce privește uh, informațiile științifice legate de protecția mediului. Am lucrat uh, pentru agenție și cu agenția de la începuturile acesteia. În anii 90, la început, Uh, când încă se discuta unde va trebui să fie, uh, să, să, să fie stabilit uh, sediul Barcelona, Budapesta și așa mai departe. În acel moment eu eram deja conștient de importanța unei astfel de agenții și am promovat poziția Olandei. De asemenea, am participat la programe de cercetare în ce privește schimbările climatice în uh, țările de jos. E vorba de un program cu o finanțare substanțială care și el se scrie într-o serie de inițiative și uh, rețele din Polonia, Spania, etc. În țările de jos cooperez cu multe, depart- cu multe ministere, Ministerul Apelor, Ministerul Economiei, Ministerul Pădurilor, uh, unde sunt expert și consilier în tot ce înseamnă chestiuni legate de apă, managementul uh, râurilor și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru că m-ați primit aici și sunt gata să răspund întrebări. Mulțumesc! Thank you Mr. Bellinger and we start our Mulțumesc. Începem uh, întrebările. Doamna Gardini, în numele PPE. Mulțumesc. Este greu să mai găsesc întrebări la ora asta. Uh, Ați uh, menționat deja, de altfel, mai multe din aspectele pe care voiam să le ridic și eu. V-aș ruga totuși să-mi explicați puțin mai în detaliu relația între aspectul concret și practic al uh, științelor. Cum vedeți dumneavoastră implementarea practică a științei, a cunoștințelor pe care le dețineți în la nivel european, pentru că deseori uh, responsabilii politici și oamenii de știință pot avea niște idei preconcepute. Nu știu dacă am fost clară. Yeah, thank you for your question. Mulțumesc pentru întrebare. Înțeleg ce vreți să spuneți în calitate de Parlament sunteți bombardați cu multe informații și propuneri și cred că tocmai aici agenția poate juca un rol de uh, direcționare și de uh, precizare a informațiilor și uh, am lucrat cu uh, institutele de cercetare și am văzut că Până de curând nu existau foarte multe contacte între uh, instituțiile publice și institutele științifice. Cred că pentru ca dumneavoastră să vă puteți uh, folosi de aceste informații științifice, ar trebui să existe un consens între principalele institute științifice din Europa asupra scenariilor uh, esențiale de pus în practică. Uh, Așa veți putea să discerneți uh, propunerile corecte de cele mai puțin uh, sănătoase. Mulțumesc, uh, Linda McEvan, în numele socialiștilor. Sunteți foarte activ în țara dumneavoastră și mă întreb dacă considerați că activitatea Agenției Europene de Mediu este cu adevărat utilă. V-ați folosit de rezultatele acesteia și dacă nu, ce schimbări ar trebui să facă agenția? cine sunt clienții cei mai importanți ai agenției, pentru cine lucrează agenția în ceea ce încearcă ea să facă. Lucrez am putut lucra în uh, țara mea pe aspectele de mediu, este o țară avansată în acest uh, domeniu și am putut prezenta aceste subiecte agenției. Și acum este, mm, situația este inversă. Mm, țările de jos au uh, um, o, o întârziere și au nevoie de dumneavoastră și de agenția de mediu pentru a-și păstra nivelul. Cred că această agenție are un rol uh, foarte important în a păstra armonia între nord și sud. Și trebuie să existe o interacțiune cu institutele naționale, nu numai în acea parte tradițională a Uniunii Europene, aș spune, ci uh, mai ales în țările din Est, în țările din Sud, pentru a ne asigura că dumneavoastră puteți face munca uh, în mod corect și avem de învățat de la Agenția de Mediu, dar și Agenția de Mediu trebuie să evolueze în programul său de lucru. Sunt multe de făcut la analiza de impact, la scenariile pentru o economie ecologică, care este viitorul producției de alimente în Europa, cum putem lua în considerare și interesele agricultorilor, dar și nevoile de conservare a peisajelor. Ja, și acum, în numele liberalilor, domnul Gerbrandi, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc uh, și dumneavoastră, domnule Velinga, pentru prezentarea noastră foarte clară, care arată o experiență și, și um, cunoștință la nivel internațional și național. Unele întrebări uh, au fost deja cumva s-a răspuns la ele de către dumneavoastră într-o rundă anterioară. Aș vrea să vă întreb însă uh, dar care considerați că sunt provocările majore pentru anii următori și cum credeți că trebuie să se reflecte ele în uh, munca agenției? Mulțumesc! Nu văd cum se pot reflecta în momentul de față, concret, dar este clar că schimbările climatice atrag foarte multă atenție, însă Întrebarea este cum se poate armoniza politica europeană în domeniul poluării aerului cu sustenabilitatea și cu alte obiective pe care le avem la nivelul european. Deci trebuie să legăm agenda climatică de cea economică. Și, în al doilea rând, e vorba de relația dintre alimente, resursele de bază și menținerea peisajului așa cum este în Europa. Dacă îmi permiteți, eu cred că aceasta ar trebui discutată în comisia dumneavoastră pentru a vedea care sunt chestiunile stringente, ecologice, cum ar fi poluarea râurilor și a oceanilor, nanoparticulele poluante din aceste medii, folosirea eventuală a mărilor pentru scopuri agricole, toate aceste aspecte cred eu că impun o agendă foarte activă. Mulțumesc. Thank you. For the Green Group, Satu Hasi, please. Thank you. Well, uh, professor... Da, Satu Hasi, mulțumesc. Domnule profesor Velinga, văd uh, că sunteți membru în diverse comisii de, și consilii de administrație și consultative. Am auzit din partea profesorului Sculos că dumnealui consideră că o calitate de membru într-un astfel de consiliu necesită trei săptămâni pe an. Deci, credeți că veți avea timp să faceți parte din toate aceste comisii? Într-adevăr, eu am 62 de ani și voi uh, ieși la pensie o zi pe săptămână de la universitate și mă voi angaja mai mult în activitățile non-universitare, iar anul viitor voi, uh, da, voi uh, ieși la pensie două zile pe săptămână. Deci, eu înțeleg întrebarea dumneavoastră și consider că această ocazie care s-a evit eventual poate să mă ajute tocmai să organizez timpul așa încât să mă depart, depărtez oarecum de activitatea politică în domeniul politicii de mediu în uh, Olanda pentru a mă îndrepta către anumite obiective europene. ECR-ul <clears throat> GUE și EFD nu sunt în sală. Dacă se dorește putem uh, să refacem un ping-pong între S și D și PPE. Linda Kevin, nu. Ce scuze, doamna Gardini, nu. Nu. Nu mai dorește să pună întrebare. Bun. Atunci am uh, ajuns la sfârșit. Mulțumesc foarte mult uh, și dumneavoastră, domnule Velinga, și tuturor candidaților care ne-au dat răspunsuri la întrebări astăzi mulțumesc pentru disponibilitatea noastră de a prelua eventual această funcție importantă. Acum, la ședința coordonatorilor și la nivel uh, Parlamentului European vom lua o decizie. Vă mulțumesc foarte mult și drum bun! Für die Koordinatoren noch eine Information. Die Koordinatoren sind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 Wir können eine E-Mail schicken. Es ist ein hehrer Versuch, äh, dass wir alle Koordinatoren hierher bekommen, aber ich befürchte fast, dass eine halbe Stunde dann vergangen ist. Vielleicht kann das Sekretariat eine E-Mail schicken und wenn alle Koordinatoren anwesend okay. sind, können wir starten. Aber dacă doriți, ședința coordonatorilor poate să aibă loc mai devreme. Dacă toți coordonatorii sunt aici, așa secretariatul poate să trimită un e-mail pentru ca să începem acum. Dar cred că e mai simplu să lăsăm așa cum este. Mulțumesc!